respective controle. În continuare avem toate limbile la dispoziție cu excepția Estonei și Maltezei. Pot să vă spun că am adoptat deja calendarul pentru anul 2014 Bineînțeles, acest calendar se poate modifica după alegerile parlamentare, după mai 2014. Dar sperăm că ne vom, uh, reu- vom reuși să ne atingem obiectivele fixate. Avem și o grupă de vizitatori. Aceștia vor veni în această după amiază. E vorba de stagiarii noștri, stagiari care vin din Luxemburg. Și pe pagina de internet avem o, o uh, notă, o comunicare a delegației care s-a deplasat la Washington. E vorba de o vizită care s-a desfășurat între 15 și 18 iulie. Următoarea comunicare vom organiza un atelier referitor la deșeurile din plastic, uh, atelier care se uh, va desfășura mâine. E vorba de sala PS7C50, iar acest atelier se, se va desfășura între 13 și 15. Pot să vă mai spun că în ceea ce privește gazele fluorurate, primul trilog va avea loc pe 7 octombrie la Strasburg, celălalt pe 6 noiembrie, și al treilea pe 27 noiembrie. Trecem la procesele verbale ale reuniunilor din 18-20 iunie, 10 și 11 iulie. Aceste procese verbale se află în dosarele dumneavoastră, se află și pe internet, văd că nu există observații. Prin urmare, consider că adoptate aceste procese verbale Trecem mai departe la raportul lui Matias Grote, raportul referitor la punerea pe piață și utilizarea biocidelor. Avem încă o dată pe ordinea de zi biocidele, cu toate că am încheiat subiectul în 2012. Trebuie să vă spun însă că au apărut uh, noi aspecte, îndeoseb ce țin de incompatibilități tehnice. Iată de ce acest subiect trebuie readus pe ordinea de zi. Eu am fost numit ca și coordonator. E vorba de o revizuire tehnică. Nu dorim să facem uh, totul de la zero încă o dată, ci pur și simplu trebuie să facem câteva modificări de natură tehnică. Există un punct pe care trebuie să-l discutăm Am spus, ni s-a spus întotdeauna că există probleme în ceea ce privește modalitățile de calcul. Avem REACH, avem biocidele și uh, din punct de vedere bugetar, bugetele trebuie să se separe și um, ECA se confruntă cu dificultăți din acest punct de vedere. Uh, am constatat acest lucru la ultima întâlnire și cred că trebuie să discutăm despre acest punct pentru a uh, elimina orice neînțelegere. Se poate ca acest sistem să funcționeze pe hârtie, însă în practică acesta uh, pune probleme. Aș accepta în linii mari uh, propunerea comisiei și vă spun le reamintesc colegilor, nu vrem să purtăm aici o nouă bătălie, ci pur și simplu acele aspecte tehnice care nu au mers așa cum trebuie, um, acelea le, de acelea dorim să le îmbunătățim. Am să dau acum uh, cuvântul uh, raportorilor din umbră și experților. Crista Clas, în, cel, în primul rând. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru scurta prezentare. A fost un subiect foarte tehnic la momentul respectiv, este și astăzi. Și având în vedere amendamentele și complexitatea pachetului, era firesc să rămână câteva aspecte care um, nu uh, erau fezabile. Iată de ce uh, îi mulțumesc raportorului pentru acest raport și pentru aceste puncte importante care au fost abordate. Nu este în interesul nostru și nu poate fi în interesul Parlamentului să amânăm um, acest regulament atât de important. Iată de ce PPE-ul sprijină toate propunerile raportului. Aș dori uh, însă să scot în evidență un aspect, și anume uh, Parlamentul Uh, s-a pronunțat uh, în uh, ceea ce privește la acei free rider um, se există o procedură specială în acest sens. Iată de ce este foarte important ca aici să existe niște norme foarte clare și să nu, fim, să nu favorizăm uh, Um, aceste persoane care profită de pe urma sistemului, acei um, free rider. Iată de ce la articolul 1 e vorba de o renoire a certificatului, a aprobării. Uh, cad acolo un întreg uh, paragraf și este foarte important ca um, aici să venim cu o adaptare tehnică. Am vorbit Uh, și cu comisia deja de acest lucru și doresc să-l rog pe raportor să includă acest punct în raport. Vă mulțumesc, doamnă Clas. Nimeni nu mai dorește să intervină. Wortmeldung. Ich kann ja gleich nochmal öffnen, falls noch mehr Kollegen da sind. Sonst würde ich erst der Kommission das Wort geben. Am uh, să dau în curând uh, cuvântul comisiei. Comisia prezentă. Vă rog, aveți cuvântul. Monsieur le Président. Écoutez, à ce stade-là, nous n'avons pas d'observation. Mulțumesc, domnule președinte. N-am observații decât uh, că voi repeta ce a spus dumneavoastră deja, adică e o propunere care își dorește să corecteze erori evidente din text și să clarifice puncte care merită clarificate și, cum a spus, în ce privește obiectivul nostru, e să facem în așa fel modifications să fie euh, aussi vite euh, que possible. Euh, să, încât să adoptăm textul cât mai rapid posibil și să, să eliminăm erorile în ce privește comercializarea articolelor. E foarte important acolo articolul 94, că despre buget nu voi interveni. Dacă îmi permiteți, poate după ce vor lua cuvântul colegilor, colegii de la ECA, eventual pentru anumite clarificări în ce privește poziția Comisiei. Vielen Dank. Mulțumesc. Um, Agenția pentru Produse Chimice este prezentă și ea astăzi. Îl avem pe domnul Iucamain. Eca, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, mulțumesc pentru ocazia să vă prezint punctul de vedere al agenției noastre asupra acestui dosar. Aș începe prin a spune că, într-adevăr, regulamentul a intrat în uh, vigoare doar acum câteva săptămâni, la 1 septembrie, și am avut o fază de pregătire scurtă, dar intensă, în cooperare cu Comisia și statele membre și am reușit să pornim procesele necesare și să desfășurăm toate pregătirile pentru ca regulamentul să funcționeze astăzi. Suntem conectați cu autoritățile din statele membre, cu toate sistemele IT uh, regulamentul funcționează. Um, I would like to highlight that we are very carefully following the discussions in Acum, în urma discuțiilor din Consiliul și Parlament uh, în legătură cu acest dosar uh, și pentru că multe amendamente deja au impact asupra proceselor uh, noastre de muncă, aș spune că în ce privește proiectul nostru de raport putem avea în principiu o reacție pozitivă. Însă aș dori să, am, să vă împărtășesc două observații suplimentare, atât dumneavoastră cât și comisiei. În primul rând aș spune că în legătură cu bugetul, articolul 78 al regulamentului, așa cum este el la ora actuală, este foarte strict în legătură cu bugetul și conturile. Și din uh, toate perspectivele, din toate punctele de vedere, ar fi contraproductiv găsirii de sinergii e contraproductiv și de aceea am aprecia să se relaxeze puțin condițiile și formularea, dar uh, în conformitate cu regulamentul financiar, sigur că trebuie să uh, păstrăm uh, și o anumită strictețe, dar cu sinergie în ce privește implementarea. Aș dori să mai Uh, evoc aici punerea în aplicare a regulamentului. Mm, ECA răspunde de patru uh, regulamente diferite, RIS, CLP, biocide și PIC. Și biocidele reprezintă singurul regulament dintre acestea patru pentru care înaintea, pentru care formul punerii în aplicare, căruia noi suntem gazdă, nu este utilizat pentru o abordare armonizată de punere în aplicare la nivel uh, național. Mm, tot de dragul sinergiei am apreciat dacă ne-am putea gândi și la acest forum în contextul amendamentelor și suntem uh, uh, deja recipienți ai cererilor din partea autorităților naționale și Comisia facilitează până în aplicare la nivel național și ar fi foarte bine să avem și un temei juridic. Um, la da, asta vreau să mă refer și în încheiere vă mulțumesc din nou pentru ocazia de a putea lua cuvântul uh, și doresc să-mi exprim și îngrijorarea în legătură cu resursele pe termen lung. Recent, pe durata verii, Comisia a publicat uh, un document în legătură cu resursele pentru agențiile descentralizate pentru perioada 2014-2020 comunicare în care au propus să ne uh, reducă resursele pentru biocide nu cu 1-2%, ci 45% până, perioada, până în perioada de 2020. Asta doream să vă spun că este principala noastră îngrijorare. Mulțumesc. Als nächstes spricht dann Karl Schlüter. Mulțumesc. Dau cuvântul celorlalți colegi care doresc să intervină. Da, mulțumesc și eu uh, sunt de acord cu raportorul. Um, există lucruri pe care aș dori să le modific în regulament, bineînțeles, însă poate că nu e cea mai înțeleaptă idee să deschidem această cutie a Pandorei acum. Dacă principala îngrijorare e uh, Uh, să facem să funcționeze mai bine ceea ce am stabilit deja, aș fi de acord să modificăm nu aș fi de acord să modificăm tot ce ține de armonizare, pentru că chiar dacă în Parlament n-ar pune probleme, la Consiliul, uh, la Consiliu se dorește posibilitatea de a uh, exista flexibilitatea de a se adapta la nevoile locale. Și poate că modificările pe care le dorim nu ar intra în vigoare atât de repede. E, prin urmare, problematic să deschidem această cutie a Pandorei acum. Mulțumesc. Văd că nimeni nu mai dorește să intervină. Sper că nu am trecut pe nimeni cu vederea. Am să rog atunci încă o dată comisia să ne spună ce se ascunde în uh, spatele acei reduceri uh, de 45% până în 2020. Noi vrem, într-adevăr, ca legislația să fie pusă în aplicare, există controle în acest sens și totul se face cu resurse bugetare rezonabile și dacă se prevede o reducere de 45%, trebuie să spun că e destul de grav. Vă rog, ne puteți da câteva explicații? Thank you, uh, Mr. Chairman. So indeed I can uh, comment on... Uh, uh Mulțumesc, într-adevăr, uh, deci, mai să comentez asupra acestui punct. Acestui punct a fost recent o comunicare în partea Comisiei în legătură cu, către Parlament și Consiliul în legătură cu resursele alocate diferitelor agenții. Și această comunicare a acoperit și ECA și noile activități legate de biocide uh, față de care e responsabilă și, într-adevăr, veți vedea în uh, comunicarea Comisiei că resursele pentru activitățile legate de uh, substanțele biocide au fost reduse semnificativ, așa cum a subliniat colegul meu. Deci înseamnă că a fost, uh, au fost reduse pentru perioada 2019-2020, dar începește uh, primii ani de intrare ai, în, opera- în operațiunea agenției, deci până în 2018, 2014-2018, numărul de posturi a rămas aproape același cu cel menționat în declarația financiară revizuită din august 2011, atunci când am discutat regulamentul. Cu alte cuvinte, numărul de posturi pentru perioada 2014-2018 este 47 sau 48, o cifră din memorie, deci a fost o reducere, cred, de 1-2 posturi în această perioadă, dar, în general, uh, numărul uh, angajaților rămâne același cu cel care a fost propus inițial. Dar e adevărat că după 2018 se prevede o reducere importantă în comunicarea Comisiei. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să mă întorc și să mă refer pe scurt la comentariul făcut în legătură cu bugetul și articolul 78.2, care este un element foarte important din regulament și care a fost uh, introdus uh, intenționat de comisie în propunerea inițială și n-a fost subiectul uh, niciunei discuții în timpul negocierilor, deci a fost acceptat de toate părțile și scopul acestui articol este să arate foarte clar faptul că bugetul și sistemele de contabilitate ECA vor fi separate pentru fiecare activitate. Cu alte cuvinte, ECA va avea un sistem uh, de contabilitate pentru activitățile inbound și altul pentru activitățile legate de programul RICH. În al doilea rând, nu trebuie să existe niciun fel de subvenționare dublă a activităților. Și noi am considerat că toate aceste lucruri sunt importante pentru managementul agenției și de asemenea pentru a ne asigura că atunci când companiile, întreprinderile plătesc uh, taxe, Uh, ele se, uh, aceste taxe sunt justificate de activit- costurile activităților și banii acestea sunt plătiți numai pentru acele activități și nu ca să subvenționeze o altă activitate. Și acesta e motivul pentru care acest, uh, această prevedere a fost introdusă în text. Înțelegem, totuși că începește ECASA, există unele dificultăți pe termen, programul ECASA există unele dificultăți pe termen scurt în ce privește susținerea activităților și uh, Încercăm să găsim soluții la aceste preocupări, dar din punct de vedere al Comisiei, soluția nu este să scoatem articolul 78.2, uh, ci să găsim niște mecanisme ad hoc pentru a uh, rezolva această problemă. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Man. Doriți să veniți cu completări? Um, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, Comisia spunea pe bună dreptate că reducerile prevăzute pentru resursele noastre umane vor avea un impact asupra anilor 2019 și 2020. E vorba de un interval care deja ar trebui să se pună în aplicare un nou proces de reglementare și nu ne așteptăm ca sarcina de muncă să scadă. Avem așadar îngrijorări nu pe termen scurt, ci principala îngrijorare vizează acest interval 2019-2020. În ceea ce privește bugetul. Credem că cererea noastră este justificată la modifica acest articol. Credem că poate fi vorba de un amendament de ordin tehnic. Dați-mi voie să vă dau câteva exemple în care ne confruntăm cu probleme, de pildă resursele noastre IT, întâmpinăm probleme în a găsi resursele necesare pentru a face față legislației care se adoptă și trebuie să găsim căi artificiale pentru a separa conturile de diferitele acte legislative și același lucru se aplică și serviciilor administrative ale agenției. Am dori să nu ex- existe trei agenții diferite conduse de sub uh, aceeași umbrelă. Iată ce am dorit să evităm. Da, uh, spune domnul președinte, mie mi se pare o explicație plauzibilă. Ne-am deplasat cu delegația Comisiei Envi acolo și dacă, într-adevăr, putem face economii la buget folosind uh, sinergiile pe care le putem crea, cred că trebuie să facem acest lucru. Uh, și cred că trebuie să încercăm să respectăm procentele dacă putem. Și Crista Clas a făcut o propunere în acest sens și cred că trebuie să vorbim cu raportorii din umbră pentru ca în cele din urmă totul să poată fi pus în practică, dar să facem și economii acolo unde se pot face economii. Da, uh, dau cuvântul colegei de la ALDE. Florin Lepaj. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, regulamentul care a fost adoptat în 2012 a fost adoptat după uh, îndelungate negocieri, e o simplificare a sistemului și reprezintă o îmbunătățire pentru protecția sănătății și a mediului. Dar există încă elemente imprecise care trebuie rectificate, completate. Regulamentul deja a intrat în vigoare, deci trebuie să acționăm rapid, ca el să poată fi și aplicat rapid. și susțin propunerea Comisiei. Aspectul politic a fost reglat în 2012. Sigur că nu trebuie să redeschidem dosarul, pentru că asta ne aduce prea departe și nu e necesar, ci e vorba de reglarea unor detalii tehnice, desigur, și nimic mai mult. bin ein bisschen erstaunt, hier wegen gerade die Fahne <laughs> abgeräumt. Ja. So, ich hoffe. Jetzt gebe ich Julie Görling das Wort. Acum am să-i dau cuvântul de doamnei Julie Görling. Julie Görling, bitte. Thank you, Chairman. Um, first of all, I Mulțumesc. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru raport. Accurately reflects. Cred că reflectă în mod corect acordul pe care l-am uh, avut, și anume că vom avea o arie de aplicare mai uh, îngustă aici cu uh, aplicații tehnice și ca raportor de număr îmi convine să facem lucrurile în acest spirit. Uh, majoritatea amendamentelor se referă la măsurile de tranziție. Această chestiune a fost dezbătută îndelungat la negocierile pentru a doua lectură, care a fost îndelungate și cred foarte dificile și cred că doamna Clas a muncit din greu pentru a obține compromisuri și Asta e inevitabil, date fiind dificultățile pe care am avut în președinția poloneză, că avem acum niște lucruri de rezolvat și de îndreptat. Ca și doamna Lepaj, vreau să subliniez faptul că trebuie să rezistăm tentației de a ne uita la probleme care ies din această are de aplicare îngustă tehnică, cum spuneam. Voi face unele amendamente și vor fi legate de îmbunătățiri tehnice, vor fi menite să facă îmbunătățiri tehnice. Sunt dornică să discut acest lucru cu alți raportori din umbră pentru a ține lucrurile la minim, însă cred că avem o serie de probleme importante pe care trebuie să le abordăm și putem să facem, cred eu, fără prea mari dificultăți. Ob es mit Schwierigkeiten verbunden wird, das hängt an den Abänderungsanträgen. Ich habe gerade eingangs gesagt, an der Debatte. Da, am spus chiar la început, ceea ce privește amendamentele că vrem uh, să nu ne complicăm prea mult, să corectăm doar acele lucruri problematice și raportorii din uh, umbră de asemenea au atras atenția că nu e bine să deschidem cutia Pandorei. Iată de ce vă rog, haideți să nu ne complicăm prea mult, să ne limităm doar uh, la acest aspect al efectelor de sinergie, ce consecințe sunt pentru buget. Despre toate acestea putem vorbi, însă celelalte aspecte, haideți să nu intrăm în detaliu în ceea ce privește acestea. Da, am ajuns la sfârșit, la sfârșitul dezbaterii. Termenul pentru depunerea amendamentelor este de 27 septembrie, ora 12. Vom vota în Comisia Envi pe 17 octombrie și după aceea vom vota când mergem în plen. Dar uh, pe 17 octombrie voi vedea dacă putem primi un mandat pentru o primă lectură. Este foarte important să demarăm cât se poate de repede acest regulament. Vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră, pentru dezbatere. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 5. Și aici e vorba la o obiecție în temeiul articolului 88, aliniatul 2 din regulamentul de procedură. Are cuvântul Renate Zomer. Uh, da, vă mulțumesc, domnule președinte. Mențiunea de sănătate, o poveste nesfârșită Da, um, în ceea ce privește mediul, există aspecte controversate în întreg Parlamentul. Da, în ceea ce privește carbohidrații, aceștia se spune că contribuie la o bună funcționare a creierului. Da, e un lucru evident, nu poate fi contestat. Problema e însă că Comisia, cu de la sine putere, fără expertiză științifică, așadar fără niciun motiv științific, a introdus niște restricții pentru folosirea acestor mențiuni de sănătate aceste uh, mențiuni pot, uh, pot fi făcute doar dacă produsul conține mai puțin de 20 de grame de carbohidrați, um, dacă are un conținut redus de uh, zahăr, de pildă doar 5 grame pe 100 de grame de produs, sau dacă nu are aditivi. sau dacă produsul nu este alcătuit 100% din zahăr. Care sunt observațiile noi în ceea ce privește aceste mențiuni de sănătate. În primul rând e vorba de um, structura legală a regulamentului referitor la mențiunile de sănătate. În ceea ce privește zahărul, există într-adevăr un profil um, amplu, însă introducerea acestuia trebuie să se facă în conformitate cu procedura stabilită la articolul 4. Uh, prin care se stabilesc limite și pentru conținutul de sare și de grăsime. Cu toate că aceste profile nutriționale ar fi trebuit stabilite în 2009, Comisia nu a introdus un concept până acum în acest sens. Și se încearcă așadar introducerea acestor uh, profile nutriționale pe ușa din dos. Comisia se pare că a prins un gust pentru introducerea cu de la sine puterea acestor limite pentru mențiunile de sănătate. Dați-mi voi să vă spun că avizul științific al EFSA nu prevede nicio condiție de utilizare a acestor mențiuni de sănătate. Iată, Comisia își întrece atribuțiile aici, introducând aceste restricții. Comisia, în mandatul său, este obligată să țină cont de observațiile, de avizele EFSA și să da curs acestor avize. În continuare, condițiile de utilizare a mențiunilor de sănătate um, referi, referitoare la carbohidrați nu sunt consecvente cu celelalte mențiuni de sănătate. În ceea ce privește um, mențiunile referitoare la soluțiile Um, de carbohidrați pentru băuturi. Noi ne referim aici la regulamentul 432 um, care nu prevede nicio limită pentru zahăr. Uh, mențiunile referitoare la, șoc- la ciocolată, pe care oricum le putem elimina uh, flavonoizii de, din cacao mențin flexibilitatea vaselor sanguine care ajută la un bun flux sanguin. Uh, Ehm, nici aceste mențiuni referitoare la ciocolată nu prevăd limite pentru conținutul de grăsime. Comisia face aici un dans bizar. Avem niște mențiuni pentru un produs, haideți să introducem acolo o limită pentru uh, zahăr, grăsime sau uh, sare, ce vreți, și pentru un alt produs nu. Ehm, Comisia dă dovadă de inconsecvență aici, nu are niciun temei științific și nu e de înțeles pentru consumator. E o procedură lipsită de orice temei uh, științific, uh, precum deosebirea pe care o face uh, Comisia între zahărul natural, conținut de un produs și zahărul adăugat. De pildă cerealele de la micul dejun, care conțin foarte mult zahăr, însă, din punct de vedere științific, se face deosebire între um, zahărul conținut în mod natural și zahărul adăugat. Și EFSA spune că substanța pe care o folosește creierul este glucoză, indiferent că vine din zahăr uh, conținut în mod natural de produs sau zahăr adăugat. Organismul uh, prelucrează în același fel orice tip de zahăr. Iată de ce am cerut uh, menționarea pe etichetă conținutului, a conținutului total de zahăr, fără a face nicio deosebire. Trebuie să vă spun că e o decizie fundamentală și vă rog să votați în favoarea acestui veto. Nu se poate să se, poat, să, să ia niște hotărâri uh, arbitrare. Motivul e de neînțeles, uh, în orice caz nu e justificat din punct de vedere științific și nu se poate ca comisia să se pună deasupra experienței și expertizei științifice. Comisia are într-adevăr uh, o modalitate ciudată de a interacționa cu consumatorii. Și nu e prima dată când Comisia face lobby în Parlamentul European. Această activitate politică a funcționarilor Comisiei mi se pare remarcabilă, însă din punct de vedere negativ. Nu e în sarcina Comisiei. Noi putem uh, hotărâ singuri am constatat că grupul S și între timp și grupul verzilor nu doresc să voteze în favoarea acestui veto cu din motivul că există mai multe plofiruri nutriționale și um, nu doresc să sprijine așadar inițiativa mea sprijinind acest veto. Și Cred că e o abordare greșită, cu toată sinceritatea. Nu cred că trebuie să o tărâm aici bazându-ne pe ideologie. E vorba mai degrabă um, de un motiv științific. Știți, mă cunoașteți că întotdeauna mă bazez pe rațiuni științifice. Și consecvența. Există, da, regulamentul referitor la mențiunile de sănătate. Um, dar nu poate fi în, uh, aplic- pus în aplicare pentru că lipsesc aceste profiluri nutriționale. Avem nevoie de un concept uniform. Nu se poate ca anumite produse să fie evaluate arbitrar. EFSA spune că nu are nicio logică, e o um, aberație științifică, însă Comisia spune că noi așa vrem să procedăm și introducem o limită. Aș dori să fac trimitere și la regulamentul referitor la informațiile referitoare la alimente. Um, există un paragraf referitor la consumatori. Uh, Uh, și inducerea în eroare în ceea ce privește um, reclamele la alimente. Nu se poate face asociația între un conținut crescut de zahăr și efecte pozitive pentru sănătate, de pildă. Și aș dori să vă mai spun că uh, a existat o unanimitate în ceea ce privește acest regulament ca um, să se facă o mențiune în ceea ce privește conținutul total de zahăr, nu doar zahărul adăugat, ci și zahărul conținut în mod natural de respectivul produs. Și dacă vrem să uh, progresăm, trebuie să dăm dovadă de consecvență uh, în ceea ce privește acest punct, în ceea ce privește aceste mențiuni de sănătate și aici trebuie să uh, votăm cu un veto. Mulțumesc, urmează Corin Lepaș. Just un mot, en fait... Aș vrea să intervin pe chestiunea următoare. Pe, la, la punctul următor, dar uh, am uh, rămas uh, concentrate pe acest efect pe care, pe acest eșec pe care am avut privind acel așa numit semafor de acum 2 ani și cred că ar trebui să revenim pe acest subiect. Deci cred că poziția contrar este cea pe care o contrară contrar a ceea ce tocmai s-a spus tocmai pentru că nu am uh, luat o decizie în interesul consumatorului european, care e totuși obiectivul, uh, sau ar trebui să fie obiectivul nostru. Și această politică constă în a nu avea un sistem care să-i permită ușor consumatorului să știe ce va consuma, mai ales din punct de vedere al concentrației de zahăr uh, și știu tehnologie s-a cam risipit. Pe de o parte, din motive politice, iată și de la stânga și de la dreapta a fost atacat. Și mulți cred că CSC-ul este o amenințare la adresa mediului înconjurător, mai ales în ce privește partea de stocare că este deci o amenințare la adresa politicii noastre de mediu. Alții pur și simplu cred că nu e vorba de o tehnologie care să poată fi realizabilă nici din punct de vedere financiar, nici din punct de vedere al eficienței. Eu consider că domnul Davis a făcut o prezentare foarte bună a situației în general în raportul său și în luarea de cuvânt de astăzi a explicat lucrurile în detaliu foarte bine. Și eu cred că întâi de toate trebuie să ne îndreptăm atenția asupra rolului uh, principal care trebuie jucat de statele membre și în legătură cu răspunderea uh, pentru stocare. Cine își asumă responsabilitatea? Cred că astea sunt uh, principalele subiecte de care trebuie să ne ocupăm înainte de a intra în detalii. Și aș dori să continuăm să ne ocupăm și de chestiunea finanțării din surse publice și să ne gândim și la lipsa de consens la nivel public național. Și îmi doresc să avem ocazia să avem aceste discuții în detaliu. Pentru că dacă nu, nu ieșim din impas, nu vom reuși să facem pași înainte. Cu asta mulțumesc uh, încă o dată raportorului și îmi doresc să putem asista la o dezbatere care să aibă și rezultate concrete. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Doamna Gardini urmează pentru de domnul Rodriguez Pereiu. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vom avea ocazia să discutăm pe larg această dezbatere. Așa că, pentru început, uh, succint aș dori să l să felicit pe domnul Davis pentru munca dumnealui. Cred că e un bun raport care poate contribui în mod favorabil la dezvoltarea acestei tehnologii CSC în Europa. Și comisia va trebui să lămurească toate acele îndoieli care plutesc uh, în jurul CSC, atât în țărilor unde există experiență cu aceste tehnologii, precum în Italia și Spania, cât și țările care nu au această experiență. Aș dori să încep prin a spune că CSC poate nu e cea mai bună soluție pentru a combate schimbările climatice, e însă o soluție realistă toate scenariile prezentate pentru a um, păstra sub 2 grade creșterea temperaturii globale, apare CSC. În comunicarea sa din martie, Comisia spune că tranziția spre o economie um, cu, un consum, cu, ne, cu emisii scăzute de dioxid de carbon um, se poate face bazându-ne pe energii regenerabile, dar având în vedere că uh, estimările arată că vom continua să ne bazăm pe energiile fosile uh, ceva timp de acum încoace, trebuie să recurgem la CSC. Toate proiecțiile arată că, indiferent de cât de mult ar scădea consumul de combustibil fosil, va reprezenta principala parte a mixului energetic în Europa. În plus, trebuie să ținem cont că mari țări poluatoare, precum China, India, vor continua să folosească, să emită dioxid de carbon în următoarele decenii și vor depinde de cărbune. Iată de ce această tehnologie CSC s-ar putea dovedi foarte utilă, nu doar în Europa, unde cred că avem nevoie, ci am putea uh, exporta acest model în restul lumii, unde energia în continuare se produce folosind um, combustibili fosili și se pare că această tendință este în creștere pentru următoarele decenii. Nu trebuie să uităm de dependența de combustibilii fosili de, în cazul țărilor care sunt um, printre cele mai polatoare. Iată de ce trebuie să impulsionăm CSC. S-a vorbit că această tehnologie nu a beneficiat de sprijinul de care se dorea inițial. S-a vorbit și de prețul scăzut al certificatelor. Există așadar multe îndoieli care planează în jurul CSC, uh, având în vedere că prețul de um, certificatelor de emisie este mult sub cel dorit, nu există stimulente pentru a demara acele proiecte de CSC. Cele care au fost demarate deja au fost blocate tocmai din cauza acestui motiv inițiativele de finanțare prevăzute în NER 300 și inițiativele de cooperare, uh, de care depinde direct prețul certificatelor de emisii, nu sunt suficiente pentru a încuraja investițiile în tehnologiile CSC. Iată, la o primă vedere mi se par foarte bune măsurile propuse de domnul Davis. Trebuie să menționăm că statele membre asu- își asumă o parte din costurile inițiale ale proiectelor. Uniunea Europeană trebuie să adopte un rol mai activ în promovarea dezvoltării CSC. Trebuie să completăm finanțarea um, din partea statelor membre și finanțarea particulară. De asemenea, cred că Comisia ar trebui să stabilească un obiectiv de dezvoltare a CSC până în 2020. Ar putea să sprijine inițiativele din partea statelor membre și să mobilizeze finanțarea privată astăzi blocată. Mi se pare interesant să discutăm așadar despre toate aceste posibilități. Trebuie să stabilim de asemenea niște norme foarte clare în ceea ce privește stocarea dioxidului de carbon, fără a nu uita de răspunderea celor companii care aplică tehnologia CSC. Tehnologiile regenerabile și eficiența energetică trebuie să rămână obiectivele noastre pe termen lung pentru a reduce uh, și a diminua schimbările climatice, dar CSC poate fi un instrument complementar. Spunem că nu e vorba de a alege între energii regenerabile și CSC. E vorba de a găsi soluții complementare care urmăresc același obiectiv. Cu alte cuvinte, să ne diminuăm emisiile de dioxid de carbon. De asta e vorba de fiecare dată când vorbim despre schimbări climatice. Nu de a genera o dezbatere inutilă, o pseudo-dezbatere între cele două alternative uh, vom aduce contribuții pe care le considerăm necesare. Cred că e important ca acest raport să fie unul solid pentru ca Comisia să poată ține cont de voința acestui Parlament. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru grupul verzilor. Are cuvântul Satu Hasi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului pentru munca depusă. Din nefericire, noi nu putem să fim de acord cu tot ce spune raportorul în proiectul de raport. Cred, noi credem că ar trebui să facem o distinție între utilizarea uh, CSC-ului în uh, producția uh, de tehnologie și în procesele industriale. În producția de energie există alternative, multe alternative. Dar, de exemplu, dacă vrei să faci oțel sau ciment, să produci oțel sau ciment, nu sunt alternative sau sunt foarte puține, mult mai puține, dacă vrem să reducem uh, emisiile de dioxid de carbon. Deci când e vorba de energie, am văzut deja o dezvoltare foarte rapidă a tehnologiilor uh, legate de energia regenerabilă și o scădere rapidă a prețurilor. Așadar, nu suntem de acord cu ideea că ar trebui să existe stimulente separate finanțate de bani publici, mai ales în uh, vremuri de austeritate, pentru a încuraja și pentru a da subvenții proiectelor CSC uh, în uh, producția de energie. Când e vorba de energie, modul cel mai eficient, credem noi, ar fi uh, standardele legate de performanța uh, de emisii. Uh, noi susținem ideea de a avea 300 50 de grame de dioxid de carbon pe kWh, asta să fie limita pentru toate centralele bazate pe combustibil fosil care produc uh, electricitate. Și știți că acum 5 ani directiva privind stocarea uh, carbonului a fost uh, discutată acum 5 ani, dar din păcate n-a primit o majoritate nici măcar în Parlament aici. Este interesant că conform studiilor făcute în Statele Unite și noile standarde de emisii care au fost decise de către administrația Obama, cel puțin așa am înțeles eu din, din presă, că aceste standarde, aceste limite care s-au stabilit, înseamnă că nu se va mai permite construcția niciunei noi centrale pe cărbune fără CSC, fără capacitate de captare și stocare de emisii de carbon. În ce privește standardele legate de uh, emisii, standard, performanța de emisii și măsurile structurale menite să întărească comerțul cu emisii. Aceste măsuri, sigur, vor, ambele vor uh, aduce multe beneficii potențiale și eventual uh, ar putea să, să stimuleze și investițiile în CSC. Dar, așa cum am menționat deja, pentru procesele industriale, cum ar fi producția de ciment, producția de oțel, în acest moment, la stadiul la care se află știința, sunt foarte puține opțiuni de reducere a emisiilor de dioxid de carbon și, oricum, emisiile, emisiile eh, din aceste sectoare trebuie reduse pentru a îndeplini țintele. Politica ar putea fi diferită și am putea am putea să ne gândim la măsuri care să promoveze investițiile în CSC, uh, în captarea și stocarea de uh, emisii de carbon, uh, în legătură cu procesele industriale. Dar asta e o problemă pe care trebuie să o discutăm în grup. Eu personal cred că uh, poate fi o opțiune relevantă. Sper foarte mult și uh, că și ceilalți raportori de aceste grupuri uh, se poate lua în considerare această idee de a face o distinție între CSC când vine vorba de producție energetică și CSC uh, legat de procese industriale, cum ar fi oțelul sau cimentul. Mulțumesc. Mulțumesc, atu Hasi. Acum Julie Gerling, ECR. Thank you, Chairman. Um, firstly, I'd like to apologize. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să îmi cer scuze în numele doamnei Rosbach, care este raportor din umbră pe această chestiune. nu se simte bine astăzi și o să trebuiască să mă ascultați pe mine mai mult decât poate ați fi vrut. Vreau să mulțumesc lui Chris pentru raport. Înțeleg, înțelegem frustrările lui Chris pentru că știu cât de pasionat este în legătură cu acest subiect și raportul pe care îl uh, propune ne mm, duce într-un fel de salt înainte și mă întreb uh, cât se poate realiza din ce propune acolo. În special ne preocupă uh, folosirea fondurilor europene și invocarea țintelor europene uh, într-un mod atât de entuziast și dacă nu cumva încurajările și stimulentele vor funcționa mai bine decât uh, măsurile obligatorii. Sigur, nu vă surprinde să auziți asta din partea grupului nostru. Deci privim lucrurile cu oarecare interes. Și în special începește modele financiare care, în mod clar, sunt foarte complicate de uh, prăbușirea prețului la certificatele de emisii, da suntem de acord cu Chris că trebuie făcut ceva ca să stimulăm acest proces și să-l facem să progreseze. Și sigur, suntem de acord că csc a fost neglijat și aici susțin ideea lui Satu legată de procesele industriale. Ne plângem foarte mult de uh, faptul că emisiile de carbon se mută în alte țări, în afara Europei, dar uh, am nu ne-am gândit la posibilitatea de a păstra industrii bazate pe uh, cărbune, promovând CSC-ul, care are beneficii economice uriașe pentru Europa, dacă am reușit să păstrăm aceste joburi de mai degrabă decât să exportăm aceste joburi, aceste lucruri de muncă și să se facă emisiile în alte țări. Ne vom uita mai în detaliu la această propunere. Sigur, susținem uh, tendința spre încurajarea cercetării în acest domeniu și am vrea să vedem orice inițiativă și măsură care ne duce dincolo de uh, proiecte pilot și către proiecte comerciale viabile undeva în Uniunea Europeană. Așadar, vom face unele amendamente, dar uh, bineînțeles că uh, promovarea CSC-ului e un lucru pe care îl putem susține uh, fără probleme. Mulțumesc. Urmează colegul Vitoriu Prodi. Eh, grazie Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc și domnului Davis pentru munca sa. Eu unul nu sunt de acord cu tehnologia CSC, cu captarea și stocarea carbonului, pentru că, practic, o treime din energia produsă dintr-o centrală convențională cu, pe bază de cărbune trebuie dedicată acestui proces. Deci, e clar că nu e durabil și nu poate fi susținut foarte ușor. Chris Davis a pus două probleme. Una, practic, reluarea protocolului de la Kyoto și aici aș dori să fac un apel la Comisie ca la următorul COP, conferința părților, să, să vină cu propuneri noi. Propuneri care, practic, trebuie să țină cont aici de declarația de la Bali și de, la, de responsabilitatea comună de la diferențiată. Bun, asta în ce privește cadrul. Și avem o pune în aplicare, o, utili, o utilizare cu care aș putea fi de acord. E faptul că ar exista o, o, o aplicație care ne-ar permite, practic, să nu uh, ardem carbonul, ci să-l utilizăm prin piroliză și în atmosferă de oxigen sau de vapor de apă, curentul de gaz e mult mai jos și mai scăzut. Atunci se poate rezolva și problema separării dioxidului de carbon și deci și a stocării acestuia. Deci cred că în legătură cu această tehnologie trebuie spus că ea produce hidrogen și deci ne permite să nu facem nicio ardere. Deci combustia ar fi eliminată complet și asta ar putea reprezenta un avantaj important față de situația actuală. Deci, a solicita ca dacă e să adoptăm această soluție a CSC-ului, să avem în vedere a, a, a, această aplicația deci o mai mare eficiență în general și o separare mai rapidă și mai puțin costisitoare a dioxidului de carbon de restul gazelor. Deci, iată, o soluție eh, care să reprezinte într-adevăr o inovație și să permită să utilizăm hidrogenul produs în alte procese industriale despre care s-a făcut vorbire aici. și, cum spuneam, să putem avea într-adevăr un impuls pentru noile tehnologii și efecte pozitive pentru mediu. Mulțumesc! Vielen Dank und Mulțumesc! Colegii din ITRE sunt prezenți, am uitat să menționez. Doamna Ford va avea cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și raportorului pentru această acțiune importantă pentru noi din punctul de vedere al Comisiei ITRE. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru raportul său în ansamblu. Sper că vom putea colabora. Noi suntem un pic înaintea dumneavoastră, colegii mei au înaintat deja amendamente în ceea ce privește partea mea din raport și vom avea un schimb de opinii în această după amiază. Dar multe din observațiile pe care le-ați adus dumneavoastră au fost aduse și în Comisia ITRE. Pentru a începe câteva puncte cheie, fără CSC, toți experții ne spun acest lucru că, așadar, fără CSC, nu vom reuși să ne atingem obiectivele pe termen lung legate de emisiile de dioxid de carbon. Prima observație. A doua observație. În această după-amiază ne-am întâlnit cu experți independenți care consideră că dacă CSC nu intră în setul de instrumente neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon, costul producției de energie ar putea să crească cu 40%. Dacă oamenii sunt îngrijorați în ceea ce privește costurile presupuse de CSC, e important ca CSC să facă parte din acest set de instrumente, pentru că în um, țările care nu dispun de CSC, care se bazează doar pe energii regenerabile sau energia nucleară, costul producției energiei va putea să crească cu 40%. Ni s-a spus că este crucial să luăm măsuri. Alte părți ale lumii au luat deja măsuri, au abordat aceste provocări și au reușit să dovedească că această tehnologie e fezabilă. Funcționează așadar în alte părți ale globului, trebuie să funcționeze și aici. Cred că există înțelegere din partea opiniei publice și că statele membre trebuie să înțeleagă că dioxidul de carbon nu e un gaz inflamabil, Cred că oamenii trebuie să înțeleagă că altele sunt riscurile asociate cu dioxidul de carbon. Trebuie așadar să încercăm să ajutăm statele membre și opinia publică să înțeleagă aspectele pe care le discutăm aici. Chris Davis spunea, da, că dacă statele membre hotărăsc să ia parte la răspunderea pe termen lung, lucru care se întâmplă de pildă în Canada, acel risc uh, de stocare pe termen lung și monitorizarea pe termen lung rămâne la nivel național și cred că este un aspect foarte important de care statele membre trebuie să țină cont dacă vor să promoveze acest uh, proiect legat de CSC. Există și problema bugetară și am înțeles acest lucru și în uh, grupul meu. Am generat o anumită complexitate în cadrul bugetului Uniunii, care poate nu e tocmai în favoarea noastră. Deci, uh, planificarea unui proiect CSC e complexă și, pe bună dreptate, companiile implicate, statele membre implicate au nevoie de timp pentru a lua aceste decizii. Sunt decizii complicate și vrem să ne asigurăm că dioxidul de carbon va fi stocat într-un loc sigur. Nu ne putem aștepta ca un proiect CSC să fie adoptat la fel de repede ca, de pildă, decizia de a instala niște eoliene. Trebuie să ne asigurăm că înțelegem cerințele de uh, planificare, ale statelor membre când vine vorba de alocarea resurselor. Noi am spus întotdeauna că ar trebui să existe resurse disponibile pentru statele membre, dar trebuie să și înțelegem că aceste decizii legate de planificarea proiectelor CSC pot dura. Prin urmare, CSC funcționează în alte părți ale globului și-a dovedit viabilitatea și e singura tehnologie la scară mare care poate lucra cod la cod cu uh, consumul de combustibil fosil și trebuie să ne asigurăm că aprobările și fondurile aprobate de Parlament pentru această tehnologie pot fi puse în aplicare de către statele membre. Mulțumesc foarte mult, doamnă Ford. Urmează Linda McGavin. Um, Chair, I don't need to say so much because much has been said by colleagues. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să intru în detalii pentru că colegii deja au uh, spus tot ce era de spus. Andres Pereiro spunea că deși ne îndreptăm înspre o tehnologie cu um, emisii reduse de carbon, totuși suntem destul de departe de acest obiectiv. Chris Davis este un geniu tehnologic. Am o aplicație pe iPad care mi arată de unde vine o mare parte a energiei din Marea Britanie în fiecare minut. De pildă, acum vine 36% din cărbun, 39% din gaz. E vorba de combustibil fosil, așadar, în mare parte. Și dacă analizăm cât cărbune trebuie să scoatem din mixul nostru energetic, nu vom reuși să facem acest lucru dacă nu luăm măsuri dramatice. Știm la ora actuală că în țara mea și în alte țări arde mai mult cărbune, pentru că cărbunele e mai ieftin și asta în urma revoluției gazului de șist din Statele Unite. Cred că CSC reprezintă o per- perspectivă bună pentru producția de energie pe termen scurt și se pare că există de asemenea un consens în ceea ce privește producția industrială cum vom gestiona mari producători în industria uh, cimentului și alte industrii grele, cum vom reuși să neutralizăm emisiile lor de dioxid de carbon, doar recurgând la un tip de tehnologie CSC, dar dacă ne limităm doar la aspectul producției industriale, nu știu dacă vom reuși să demarăm Uh, proiectele CSC. Trebuie să avem o scară mai mare. În regiunea mea există un proiect care avansează treptat pentru a um, lega prin anumite conducte centralele electrice pentru a um, transporta um, acele emisii de dioxid de carbon. Trebuie să luăm măsuri așadar și mă bucur că purtăm această dezbatere astăzi. Mulțumesc. Am ajuns astfel la sfârșitul dezbaterii. Am uitat, doamna Hübner. Dziękuję bardzo. Zgłaszałam się na samym początku już. Mamy problem, ponieważ rzeczywiście... Mulțumesc. Mi-am anunțat dorința de la cuvântul chiar la început. Noi ne confruntăm cu o problemă Domnul Davis a deschis problema foarte bine. Premizele de la care a pornit erau foarte bune. S-a spus la început dacă se vor crea centre europene și că acolo se va stoca dioxid de carbon. Așa am putea rezolva, am fi putut rezolva problema emisiilor în uh, sectorul producției. Acum uh, reiese că nu e problema, nu e vina producătorilor de energie, ci e și vina noastră. Pentru că noi spunem pe de-o parte că vrem să procedem în siguranță, dar, pe de altă parte, nu există un acord din partea opiniei publice în ceea ce privește stocarea. Uh, nu există niște locații hotărâte, cetățenii protestează împotriva stocării, înseamnă că ceva n-a mers bine, nu a mers bine în ceea ce privește comunicarea către cetățeni, că această soluție e una sigură. Mai am o întrebare. Riscul a fost transmis, a fost lăsat pe umerii producătorului, dar este și uh, răspunderea noastră și noi trebuie să contribuim la diminuarea riscurilor. Trebuie să sprijinim acele soluții sigure, trebuie să sprijinim în continuare cercetarea, trebuie să se caute metode prin care, de pildă, energiile regenerabile pot fi folosite mai bine. Da, energiile regenerabile și-au dovedit uh, eficacitatea, dar acestea sunt distribuite diferit în funcție de fiecare regiune, nu se pot stoca. Iată de ce trebuie să sprijinim în continuare cercetarea pentru a um, găsi o soluție. Vorbim de soluții, însă nu cooperăm. Statele membre nu cooperează și um, rolul comisiei ar fi acela de a ne arăta uh, o perspectivă europeană, nu una la nivel național. Soluțiile nu se limitează la statele membre. Problemele emisiilor de dioxid de carbon nu sunt probleme ale statelor membre, ci sunt probleme mondiale. Iată de ce, dacă venim cu soluții, acestea ar trebui să fie, să spunem așa, universale. Și toate părțile interesate ar trebui să fie implicate. Dacă împingem răspunderea doar la statele membre, am putea să generăm o reacție de apărare din partea statelor membre. Companiile private, vorbim foarte mult de parteneriatele public-privat și dorim să încurajăm aceste inițiative, dar cum ar trebui să se concretizeze totul? Ar trebui să conturăm niște căi Iată de ce ar trebui să sprijinim și să încurajăm cercetarea. Nu putem spune că un răspuns e mai bun decât altul. Și ar trebui să sprijinim un mix energetic la nivelul Uniunii Europene. Dar uh, Uniunea Europeană nu are uh, un uh, spațiu suplimentar unde putem, uh, să spunem așa, în spatele gardului uh, să ducem o viață frumoasă și de cealaltă parte a gardului se poate întâmpla orice că nu ne interesează. Trebuie să căutăm soluții care să poată fi folosite peste tot, soluții transregionale, supranaționale. Nu ne putem izola, nu există soluții mai bune sau mai rele, ci există metode, unele sunt mai bune sau mai rele. Vă mulțumesc, doamnă Hibner, am ajuns astfel la sfârșitul dezbaterii și uh, vreau să vă spun că am purtat această dezbatere referitoare la CSC la nesfârșit. Uh, domnul Davis spunea că nu, uh, vrem, nu vom avea 12 um, proiecte demonstrative până în 2015. și um, ar fi o aberație um, într-adevăr să continuăm um, cu centralele pe bază de cărbun. CSC e o alternativă fezabilă acolo unde are sens. Deci acolo unde nu există alternative, acolo CSC are un viitor. Uh, în expunerea de motive, domnul Davis amintea și energiile eoliene, pentru că acolo costurile sunt mai reduse decât în uh, ceea ce privește CSC. Da, uh, într-adevăr, se promovează foarte mult uh, energia eoliană, se produce la ora actuală energie eoliană la 4 cenți pe kilowatt oră, Într-adevăr, nu putem recurge la energia eoliană peste tot, dar cred că există alternative. Um, am trebuit să ne gândim cum putem găsi niște modalități fezabile de stocare ale energiei. Vorbim aici și de electromobilitate. Da, uh, e clar, domnul Davis sprijină introducerea CSC în, în producerea, în producția industrială, acolo nu există alternative și trebuie să vedem cum reușim să păstrăm industria siderurgică în Europa, industria cimentului, industrii cheie în Europa. Iată, acolo uh, trebuie să ne concentrăm și uh, trebuie să uh, reușim să lichefiem uh, dioxidul de carbon și să îl stocăm în, în sol. Deci, uh, în anumite domenii ce se poate funcționa, trebuie să vedem Iată, obiectivul raportului este ca CSC să găsească în sfârșit o aplicare rezonabilă în Europa. Nu există încă o dată există o instalație CSC uh, lângă o, o centrală energetică uh, la mine în regiune, e mai mult uh, o instalație demonstrativă, nu prea face nimic. Nu cred că în producția de energie electrică CSCU are vreun sens. Iată, trebuie să vedem care este calea cea mai rezonabilă din punct de vedere al costurilor. Um, trebuie să Introducem așadar CSC acolo unde are sens, într-adevăr. Am ajuns așadar la sfârșitul dezbaterii și doresc să dau cuvântul comisiei. Câțiva colegi au pus întrebări direcționate comisiei, după care, bineînțeles, raportorul Chris Davis va primi cuvântul, dar înainte de toate comisia, vă rog. Hello, uh, Ilinka Balan from DG Energy. Sunt Ilinka Balan de la DG Energy. Vă mulțumesc uh, foarte mult domnului Chris Davis pentru acest raport și pentru oportunitatea de a lua parte la dezbatere de a asista la dezbatere. După cum știți, DG Energy a lansat o consultare uh, cu deadline-ul pe 2 iulie. S-au primit răspunsuri, au fost analizate și se va publica în scurt timp un raport. În același timp, s-a lansat o consultare în cadrul uh, activității noastre în cadrul uh, rețelei 20, 2030 uh, activități legate de climă și energie și Digi Energy face și alte activități în acest cadru împreună cu Digi Clima și în mod mai larg în, comis, în cadrul comisiei. Vă mulțumesc foarte mult! Chris Davis mit einem Schmunzeln Chris Davis cu un, un zâmbet uh, are cuvântul. Sorry. Îmi cer scuze. Digi Clima are, are cuvântul. Um, good, good morning. Uh, I represent Digi Clima. Bună dimineața, reprezintă The Opportunity to uh, attend. Mulțumesc pentru ocazia de a asista la dezbatere. Împărtășesc uh, în totalitate ce a spus colega mea de la DG Energy, aș vrea poate să spun că apreciem uh, în raport în raportul uh, propus de domnul Chris Davis problema stocării și rolul pe care statele membre trebuie să-l uh, joace pentru a se asigura că își îndeplinesc uh, responsabilități legate de stocare. Statele membre trebuie să joace un rol cheie în asta. Directiva CCS permite statelor membre, așa cum a spus Chris Davis, să se asigure că au un rol proeminent în problema stocării și a permiselor, astfel încât uh, salutăm accentul care se pune raportului Cristevis privind rolul uh, statelor membre de a susține uh, CSC-ul și de a se asigura că stocarea care este o, uh, o chestiune, un subiect complex de dezbatere publică și am văzut cât de important e, salutăm faptul că există un rol în ce privește responsabilității legate de stocare rolul pe care îl pot și trebuie să joace statele membre pentru a se asigura că CSC-ul este pus în practică pe teritoriile lor. acceptanța în ceea ce privește stocarea uh, carbonului la ora actuală în statul meu este aproape de zero această acceptanță, aproape de zero. Aș dori uh, să vă sugerez să vă informați cum stau lucrurile cu această dezbatere în statele membre. Am vorbit despre acest lucru și în 2008, dar la ora actuală acceptanța din partea opiniei publice este zero. Karl-Heinz Florence uh, s-a înscris la cuvânt. Da, uh, am fost încurajat să iau cuvântul după ce am auzit spusele comisiei. Președintele a spus deja, acceptanța pentru CSC în statele noastre este aproape zero. Și Comisia spune în continuare și dumneavoastră personal nu sunteți responsabil că nu există uh, suficiente resurse umane. De ce vă ocupați de acest lucru? Există câțiva colegi, colegul meu Chris, de pildă, care luptă pentru CSC Ehm, probabil că la ei, fiind o insulă, lucrurile merg altfel. Dar în Europa, disponibilitatea față de CSC e aproape inexistentă. Încercați să primiți o aprobare pentru CSC. Lumea va alungă. Și avem o harababură în legislația europeană. Avem atâtea rapoarte, nici măcar nu mai biruim să le citim pe toate. Și v-aș propune să încercăm să devin, să devenim ceva mai consecvenți. Și, uh, domnule președinte, există anumite lucruri care pur și simplu nu pot fi discutate, trebuie trimise înapoi. Și noi trebuie să spunem foarte clar ce vrem și nu uh, trebuie să uh, batem apa în piuă ore întregi la un raport care în cele din urmă nu e înțeles de nimeni. Dagmar roth Mulțumesc foarte mult. Nu e vorba de o discuție dacă, referitor la uh, CSC, dacă e o bună alternativă pentru noi sau nu. Chris Davis are suficientă experiență, știe cum stau lucrurile în fiecare stat membru, lucrurile stau altfel în fiecare stat membru. Um, rolul comisiei este unul administrativ. Noi vorbim de acceptanța politică a acestui proiect cu comisari și uh, nu îi rog să comenteze referitor la calitatea proiectului, ci să-și facă meseria. Observațiile dumneavoastră ați putea să le faceți astăzi ca eurodeputat, de pildă, ca asistent, dar nu ca reprezentant al Comisiei. A fost o observație inadmisibilă. Chris, Chris Davis? Și acum uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Întâi vreau să repet faptul că e un raport de implementare. Deci ar trebui să monitorizăm cum se implementează programul CSC pe care deja uh, am, ne-am înțeles în trecut. Și am vrea să aflăm de la Comisie cum se implementează acest program. Pentru Comisia, dacă ar trebui să facă asta, ar trebui să ne spună că programul nu merge foarte bine, dacă are niște propuneri uh, pe care să ne-l aducă în curând. Sper că așa o să facă. Nu știu, așteptăm să vedem, poate se întâmplă. Subliniez în raportul meu că prioritatea statelor membre trebuie să fie să ia inițiativa. Unele state membre nu vor vrea CSC-ul, e de înțeles nu, uh, nu se va susține, nu se va cumpăra în unele uh, țări, s-a vorbit de Germania. În Marea Britanie, cred că trei sau patru partide susțin o cumpărare la 100%. Că de asemenea, susținere puternică e și în Olanda, și în Spania, Franța, România, Lituania și într-o oarecare măsură în Italia. Sunt niște produse, uh, sunt niște proiecte care se dezvoltă într-un grad mai mare sau mai mic. Da, încă o dată, nu poți sili o țară membră să dezvolte CSC. Și Agenția Internațională de Energie ne-a spus la, în această dimineață la micul dejun că ne va costa cu 40% mai mult global să îndeplinim țintele de emisii dacă nu dezvoltăm și aplicăm CSC-ul. Deci când se vorbește de o pierdere energetică în utilizarea CSC, sigur că e adevărat. De aceea trebuie să dezvoltăm tehnologii ca să minimizăm reducerile și pierderile de energie. Dar chiar și așa, Agenția Internațională de Energie tot spune că tehnologia este, aceasta ECSC este eficientă de punct de vedere energetic. Îi iubesc pe germani, ei uh, uh, cheltuie miliarde ca să susțină uh, energia solară și după aceea uh, con, construiesc și mai multe uh, centrale pe, uh, pe fosile. Deci puteți să ne spuneți uh, cum faceți asta? Cred că toți ar trebui să dați faliment în stilul ăsta. Dar oricum, vă mulțumim că ne dați sfaturi. Acum, în ce privește problemele de siguranță? Sigur, uh, Marea Britanie și în special și Olanda și Norvegia uh, sunt într-o poziție mai bună, că avem Marea Nordului la îndemână. Deși uh, zonele de stocare din Marea Nordului mi s-a spus că ar putea fi capabile să stocheze vreo 100 de ani de emisii din toată Uniunea Europeană. Cel puțin asta ne-au spus geologii la o conferință la Edinburgh săptămâna trecută. Dar există o problemă de siguranță atunci când se stochează în zone locuite. Să zicem că ați venit la Parlamentul European sau la o instituție de autorizare de sănătate și de siguranță și ați spune că vreți să puneți uh, sub pământ un gaz inflamabil, să-l trimiteți uh, prin conducte să zicem, din Rusia sau de nu știu unde și să-l uh, uh, transformați într-un gaz care să fie folosit de oameni la uh, ara gazele lor. Deci uh, să-i, să-l folosească pentru încălzire. Credeți că vă imaginați că am primit autorizație pentru așa ceva? Păi facem asta de vreo 200 de ani. Toți avem gaz, uh, instalații de gaz în casă. Deci percepțiile legate de risc uh, pe care le au oamenii sunt foarte ciudate. Uh, colegul Yang știe că în Olanda a fost o problemă la unul din situri care a fost uh, uh, foarte aproape să fie aprobat într-o zonă, sub o zonă uh, locuită. Și a fost o opoziție a publicului extrem de puternică, deși ideea era să se stocheze dioxid de carbon, care e un gaz inert și îl avem în apă, în aerul pe care îl spunem și mai departe. Deci ideea era pur și simplu să pui acest gaz inert în uh, roci care înainte avuseseră metan, un gaz explozibil care fusese scos și folosit. Dar a existat o opoziție uh, la ideea că un gaz inert să fie pus în locul unui gaz inflamabil. Și asta într-o zonă unde există câte o fabrică de produse chimice peste tot. Și tot felul de riscuri și de uh, amenințări la adresa comunității. Dar totuși, Sigur că e o problemă care trebuie abordată. Dacă un stat membru dorește să dezvolte CSC, trebuie să se ocupe și de preocupările și de temerile publicului. Și un ultim comentariu. Satu Hasi, doamna Satu Hasi a uh, vorbit de standardele de performanță în domeniul emisiilor, care sunt un, un mijloc de reglementare foarte bun pentru a face tehnologia să progreseze. Nu l-am inclus în raport, pentru că dacă ești o companie energetică și vrei sau trebuie să îndeplinești niște standarde de performanță în domeniul emisiilor, uh, probabil te vei muta de pe cărbune pe gaz. De, uh, oricum, deci asta nu va susține neapărat CSC-ul. O modalitate prin care să susținem CSC-ul este să urmăm modelul pe care îl avem cu mașinile și cu emisiile de CO2. Deci me- nu mergem de la întreprindere la întreprindere și de la vehicul la vehicul, ci o luăm pe, uh, pe tipuri de vehicule, mici, mari, și să aplicăm un astfel de sistem unui portofoliu al, de produse al unei companii. Asta ar putea uh, susține CSCO. Și ați vorbit despre industrie. Ar trebui să facem presiuni și sper că se vor face amendamente în acest sens. Ar trebui să facem presiuni ca să avem un proiect pilot pe ciment și unul pe oțel, undeva în Europa. Asta ar trebui să fie unul dintre, una dintre țintele noastre imediate, pe termen scurt. Asta este un raport non-legislativ, pur și simplu mă asigur că avem suficiente idei și stimulăm dezbaterea și determinăm Comisia să vină cu legislație. Sper că în următoarele săptămâni, uh, când vom dezbate amendamentele, vom putea coopera uh, unii cu alții și că vom putea uh, obține în cele din urmă un raport clar, precis și care să facă propuneri foarte specifice de eh, viitor. Vă mulțumesc foarte mult. Văd că și Comisia dorește să mai intervină. Eh, a fost un comentariu foarte scurt mai, mai devreme. Vă rog, Comisia are cuvântul. Thank you. Um, în legătură cu ce ați spus uh, referitor la activitate, la ce a făcut Comisia, la activitatea Comisiei, a existat un entuziasm foarte mare în 2007 și ca urmare a acestuia am venit cu directiva CSC și două instrumente de finanțare și dintr-o serie întreagă de motive aceste proiecte, mă rog, nu toate au progresat atât de mult cu cât ne-am fi dorit noi. Uh, Și, dar există uh, lecții care trebuie învățate, din, chiar și din proiectele care au fost uh, închise, abandonate. Și alte proiecte încă există uh, și Comisia face eforturi pentru a le ajunge la o, investiție, la o decizie finală de investiție. Pe de altă parte, există uh, o aplicație în cadrul NR300 care e examinată. Sigur, suntem de acord că nu e ce am vrut în 2007, dar totuși e un început și din nou în Horizon 2020, în programul Horizon 2020, una dintre priorități e legată într-adevăr de aplicațiile industriale, deci vom saluta orice propunere făcută de statele membre pentru astfel de aplicații. În al doilea rând, în ce privește susținerea publică și politică, DG Energy a lansat o consultare publică tocmai pentru a vedea ce vor oamenii uh, și alți stakeholder în ce privește CCS-ul. Am primit unele responsabilități, unele răspunsuri, mă scuzați, și le-am analizat și de aceea salutăm foarte mult uh, dezbaterea și raportul uh, domnului Chris Davis pentru că pentru a face propuneri care să aibă susținere în Europeană, avem nevoie de astfel de inițiative. Vă mulțumesc foarte mult. Yes, uh, thank you to complement uh, what... Uh, DigiClima. Mulțumesc uh, pentru a completa ce a spus colega mea și fără să intru într-o controversă de natură politică, cred că realmente intenția noastră pentru moment este Uh, departe de a avea o controversă, pur și simplu apreciem faptul că putem asista la această dezbatere și vă putem explica care este stadiul de implementare al CSC în Europa, cel puțin din punctul de vedere al Comisiei. Uh, sper că acest lucru este clar și, cum spuneam, uh, ca să completez, să o completez pe colega mea, începește directiva CSC, pentru că domnul Davis a întrebat despre asta, a fost un moment, iunie 2011, când uh, a fost termenul de transpunere a directivei, în acel moment foarte puține state membre au uh, raportat o transpunere totală sau măcar parțială a directivei. Acum vedem, și asta e un raport oficial, că situația s-a îmbunătățit în mod substanțial, cel puțin în majoritatea statelor membre care susțin uh, CSC-ul și uh, în acest moment, un singur stat membru nu a notificat niciun fel de măsuri de transpunere ale directivei către Comisie. Uh, lucrăm la un raport de implementare a directivei CSC. Este un raport de implementare către Consiliul Parlamentului, așadar vom uh, examina statutul de implementare a legislației prin acest raport. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc Comisiei. Termenul de depunere a amendamentelor este pentru 3 octombrie. Vă rog să vă închideți microfonul, da? Deci 3 octombrie este termenul pentru depunerea amendamentelor și pe 4 și 5 noiembrie vom discuta despre amendamente. Aș dori să invit comisia să comunice superiorilor că dorim să avem uh, un director prezent, poate din ambele direcții generale, pentru a lua parte la dezbaterea legată de amendamente. Nu este un este un proiect uh, important pe care îl avem uh, pe masă și vom vota pe 27 noiembrie și foarte probabil uh, îl vom vota în plenară în ianuarie sau februarie. Le mulțumesc tuturor colegilor care au luat parte la dezbatere. Trecem mai departe la punctul 8 de pe ordinea de zi. E vorba de raportul domnului Vitorio Prodi, Strategia Europeană în materie de deșeuri de plastic aflate în mediul înconjurător. Dau cuvântul domnului Prodi. Um... E un argument care Mulțumesc, domnule președinte. Este un subiect foarte important mai ales pentru că are efecte impresionante asupra mediului înconjurător. Mă refer mai ales la aceste adevărate insule de dimensiunile unui continent care s-au format în Oceanul Pacific, insule de deșeuri de plastic, formate din milioane de tone de, de, de plastic. Deci e clar că noi trebuie să încercăm să găsim o soluție acestei probleme pentru că vorbim aici de ambalaj, de, de ambalaje de plastic, însă care, cărora nu le este dedicată niciun fel de legislație specifică Eh, deșeurile provenite din ambalaje, reprezentând însă circa 40% din plasticul eh, aflat în mediul înconjurător. Deci eu consider că e important să eh, facem o revizuire mult așteptată a directivei de resort prin care să separăm uh, necesitățile pieței, standard de etichete, pe de-o parte, și pe altă parte necesitățile protecției mediului, cu măsurarea ciclului de viață și obiectivele de reciclare. Ce e important să vedem uh, că în urma contactelor cu sectorul industriei plasticului apare foarte clar uh, că există și o motivație economică Gândiți-vă că plasticul nefolosit uh, și care apoi ajunge la uh, ambalaje costă aproximativ 1400 de euro pe to- per tonă. Dacă există deșeuri de plastic bine uh, selecționate, acestea pot fi amestecate cu plasticul încă nefolosit pentru a face ambalaje până la înălțimea unui uh, nivel de 40% și sunt cotate la aproximativ 900 de euro per tonă. Deci sigur că există și un interes economic pentru ca în mod real să ajungem la modelul pe care ne-l dorim noi ca model de economie circulară. Deci să nu existe uh, un model linear, deci de la resursă, produs, uh, deșeu, ci să avem capacitatea de a reutiliza cât mai mult posibil cât mai mult posibil uh, plasticul. Sigur că trebuie să reorganizăm și operațiunile de colectare și de triere Uh, atât înainte de faza uh, colectării, cât și ulterior, și atunci uh, solicităm prin acest document să existe și un fel de marcări ai plasticului ca să încercăm să putem face trierea în mod mai rapid și mai precis. Sigur, cu cât mai mare precizie, cu atât mai mare și cotarea și utilizarea plasticului, reutilizarea plasticului. Asta e provocarea cu care ne confruntăm și anume cum să putem să facem plasticul reciclabil mai atractiv din punct de vedere economic. De aceea am propus și o sancțiune în ce privește arderea plasticului reciclabil și am făcut și anumite propuneri pentru a implica și publicul, pentru ca el să conștientizeze problema Eh, și ne dorim și colaborarea în general a, publicul, a publicului prin campanii de informare și de implicare. Și eh, aș mai eh, spune ceva. Aș sublinia că s-a produs o eroare în versiunea italiană a textului, în motivarea, în rândul al doilea, se vorbește de 1,54 de milioane de cuvinte. Nu, acolo e o greșeală, nu e cuvinte, ci e locuri de muncă. Nu știu cum s-a ajuns la această greșeală, dar asta e în versiunea italiană. Sigur că stau la dispoziția colegilor. Noi avem și un precedent în legătură cu un model circular, e vorba de sticlă. Acest model funcționează cu colectarea și și reutilizarea. Deci probabil că putem să ne inspirăm de acolo, putem să utilizăm acest model pentru a optimiza modelul plasticului. Sigur că sunt recunoscător colegilor care vor dori să-și aducă um, contribuția, pentru că avem aici o problemă pe care trebuie și putem să o rezolvăm. Mulțumesc! Thank you very much. Mr. Prodi. Mulțumesc, domnule Prodi. Acum, Matias Prodi, credea că urma să se întoarcă înainte să terminați dumneavoastră introducerea, însă ați fost mai succint decât alte dăți. Avem câțiva uh, persoane înscrise la cuvânt, raportori din umbră, în primul rând, doamna Antonescu de la PPE. Da, mulțumesc și vreau să-i mulțumesc domnului Prodi pentru raportul întocmit, uh, care va reprezenta o bază foarte bună de lucru potențialul plasticului ca și resursă valoroasă trebuie mult mai bine valorificat și cred că cu asta suntem cu toții de acord. caracteristicile intrinsece ale plasticului faptul că uh, persistă în mediu o perioadă uh, de timp îndelungată faptul că este un material ieftin uh, și polivalent a cărui utilizare a crescut exponențial creează probleme din punct de vedere al gestionării deșeurilor deci devine imperativ să gestionăm mai bine modul în care acesta interferează cu mediul și cu uh, sănătatea noastră. multe aspecte importante au fost surprinse de către uh, raportor voi face uh, câteva observații punctuale și care ulterior se vor regăsi în amendamentele pe care le voi depune. a începe prin a sublinia faptul că cele trei directive legislative principale acte legislative principale privind deșeurile, și mă refer la directiva privind deșeurile directiva privind ambalajele și deșeurile din ambalaje uh, și deșeurile din echipamente electrice și electronice uh, nu au fost puse în aplicare corespunzător și cred că avem nevoie de o evaluare corectă a situației în care ne aflăm. Uh, nu cred că trebuie să pierdem în vedere faptul că în anul 2012, în conformitate cu raportul Comisiei, mediul reprezintă unul dintre cele patru domenii de politică cele mai dispuse la încălcări ale legislației i cred că eficientizarea valorificării i reciclării în general ă, aplicarea legislaiei deja adoptate în domeniul deeurilor vor contribui fără îndoială i la reciclarea ă, mult mai bună i valorificarea deeurilor din plastic i limitarea problemei pe care ă, o avem. trebuie de asemenea să fim contieni că există disparităi foarte mari între statele membre i în ultimul timp situaia economică a făcut ca multe dintre investiiile Uh, necesare în infrastructura de gestionare a deșeurilor să fie încetinite. cred uh, de aceea că uh, trebuie să fim foarte precauți în stabilirea unor obiective sau ținte obligatorii asta dacă vrem să ne propunem obiective care chiar să fie realizabile și trebuie să fim conștienți că sunt state membre care vor avea nevoie de o perioadă de tranziție. sigur că reciclarea trebuie să fie preferată incinerării și depozitării însă statisticile ue arată că în prezent optsprezece state sunt încă departe de a se conforma directivei privind deeurile iar în unsprezece state depozitarea este la peste uh, șaizeci din cantitatea de deeuri. asta ne arată că este esenial să se introducă sisteme eficiente de colectare pentru a se reduce riscul uh, de contaminare. obiectivul de interzicere până în două mii douăzeci a depozitării deeurilor sigur că este unul uh, pozitiv Uh, însă trebuie să avem în măsură necesitatea de a dezvolta infrastructura de reciclare pentru că există riscul uh, exportului de deeuri din plastic în afara europei i de aceea cred că uh, este foarte important ca i comisia europeană să aibă în vedere finanarea de infrastructuri de reciclare i să stopeze finanarea depozitării i să finaneze mai mult piaa um, dezvoltării reciclării plasticului valorificarea energetică trebuie să rămână o soluție complementară uh, pentru uh, a se putea exploata pe deplin potențialul deșeurilor. Uh, eliminarea treptată a practicii de depozitare a deșeurilor trebuie gestionată prudent pentru ca rezultatul să nu fie o simplă incinerare extensivă a deeurilor. poate ar trebui să avem în vedere și nevoia de folosire a infrastructurilor de gestionare a deșeurilor de pe teritoriul uniunii între țări pentru a se evita duplicarea eforturilor și a investițiilor. Uh, în ceea ce privește produsele de plastic de unică folosință, uh, cred că trebuie să introducem stimulente pentru evitarea întrebuințării uh, inutile, însă interzicerea celor nebiodegradabile și care nu sunt biocombustibile până în 2020 cred că este o țintă foarte ambițioasă. În ceea ce privește materialele plastice biodegradabile, Uh, eu cred că trebuie să oferim ansa de dezvoltare acestei industrii. în acelai timp trebuie să facem o distincie clară între materialele degradabile biodegradabile i compostabile i avem uh, nevoie de o etichetare corespunzătoare pentru ca procesele de reciclare să aibă loc în condiii bune i să nu fie contaminate. cred că avem nevoie de standarde europene care să fie stabilite pe baza unor metode de testare standardizate la nivel european pentru încadrarea materialelor plastice în aceste categorii. în orice caz uh, mult mai multe informaii în legătură cu acest uh, domeniu sunt necesare. Uh, subliniez necesitatea ca încă din etapa proiectării să se aibă în vedere obiectivul de reciclare a deeurilor o bună proiectare a produsului i a ambalajului va pregăti posibilitatea de reciclare de la sfâritul vieii produsului. dar îmi pare rău dacă am fost prea lungă mă voi opri. Ja, vielen Dank für die verlesene Rede. Als nächstes. Mulțumesc. Urmează domnul Herbrandi, raportul din umbră. Thank you, Chair, and thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Prodi pentru un uh, proiect de raport de mare calitate. Cred că a identificat corect problemele și uh, a identificat foarte corect și obiectivele. Sunt uh, complet de acord că procentajele foarte scăzute de plastic reciclat reprezintă un mare păcat. E incredibil că se întâmplă așa ceva în Europa, că e foarte ușor de reciclat plasticul dacă organizezi lucrurile așa cum se cuvine. Mi-amintesc că am vizitat o instalație de reciclaj mm, dedicată ambalajelor de plastic eh, în Rotterdam anul trecut și patru din cinci categoriile de, care eh, erau reciclate erau mai ieftine ca resursă decât resursele primare. Uh, deci, iată un uh, stimulant pentru mediul de afaceri, uh, această uh, reciclare a ambalajelor de plastic. Întrebarea este de ce nu se face asta și în alte părți, în Europa, și, și să se facă încă și mai rapid. Sigur că principala problemă e că plasticul se dizolvă până la urmă în apă. Și avem aceste mini particule, elemente care ajung în ocean și care afectează viața marină chiar în locurile cele mai izolate de pe planetă. Și nu mai putem curăța asta. Avem, avem aceste uh, componente în ocean și trebuie să facem ceva. Noi trebuie să evităm o situație în care noi uh, elementele din plastic ajung în ocean și se dizolvă. Un uh, tânăr student a Universității în Delft, în țările de jos, uh, a inventat un fel de mașinărie care pur și simplu mănâncă plasticul care plutește în ocean. Funcționează cu energie solară. Căutați-o pe Google, că e fascinant. Pur și simplu mănâncă plasticul. Ar putea fi una din soluții pentru a curăța uh, aceste insule de plastic plutitoare. Dar mă voi concentra și mm, adresez și o întrebare a Comisiei, pentru că tot așteptăm răspunsul. Când vom rezolva serios problema pungilor de plastic? Pentru că un sfert din țările uh, lumii au interzis sau au restricționat utilizarea sau distribuirea gratuită a pungilor de plastic. Câteva țări din Europa o fac cu rezultate foarte bune Însă nu doar că noi ne aflăm mult în urma altor țări din lume, bine, noi ca Uniunea Europeană, ba chiar acum suntem și în pericol. Și anume, țările din Uniunea Europeană care se ocupă de problema asta ar putea fi uh, trase înapoi din cauza legislației Uniunii Europene care nu le mai permite să adopte aceste măsuri și care, dacă te uiți la rezultate, sunt incredibile. Uimitor. În Irlanda, 90% mai puține pungi de plastic în magazine după ce au introdus uh, măsura în China, două treimi, cu două treimi mai puțin, pungi de, mai puține pungi de plastic după ce au introdus interdicția. În Washington DC, într-o lună, de la 22 de milioane de pungi de plastic s-a ajuns la 3 milioane. Deci, uh, sunt rezultate uimitoare. Și pur și simplu nu înțeleg de ce mai așteaptă Uniunea Europeană, uh, mă scuzați, Comisia Europeană până când, să, până când va propune ceva eu aș propune interdicția generală în Uniunea Europeană acestor puști de plastic, pentru că avem, iată, multe alternative foarte bune. Sau măcar să adopte constrângeri sau alte propuneri ca să rezolvăm problema asta. Cred că am organizat, m-am, ocupat de problema asta ani de zile, am organizat seminare și așa mai departe și întreb Comisia, unde e propunerea? Când veniți cu propunerea în legătură cu pungile de plastic? Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul Margareta Aune pentru versi. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îl sprijin pe domnul Gerbrandi. Într-adevăr, trebuie să facem ceva în ceea ce privește pungile de plastic. Cum putem uh, să ne explicăm că o, sistemul nostru al Uniunii blochează o bună soluție, în loc să o sprijine. Nu e un lucru ușor de explicat electoratului acum că ne confruntăm cu alegeri. Există probleme în ceea ce privește legitimitatea și toate acestea nu îi va ajuta pe cetățeni să înțeleagă de ce trebuie să voteze în favoarea Uniunii Europene. Ar trebui să rezolvăm această problemă imediat. Îi mulțumesc domnului Prodi pentru un raport excelent. Plasticul este un material important pentru noi în viața noastră de zi cu zi. Cum putem funcționa fără acesta. Nu ne putem închipui acest lucru. E însă greu de înțeles de ce acest material care ar putea fi reciclat este irosit. De ce nu îl reciclăm? Cum putem să explicăm acest lucru? Spuneam că dorim să reducem uh, deșeurile din plastic cu 75% până în 2020. Spuneați că e o, uh, un obiectiv ambițios. Eu spun că nu e ambițios, că e destul de ușor să abordăm această problemă. Un alt aspect de care trebuie să ținem cont și spun acest lucru ca daneză, suntem adevărați piromani, ardem totul aruncăm ce putem în incineratoare, avem instalații de incinerare, suntem fruntași în lume, ardem totul. Nu e un lucru care mă face să fiu mândră. Cred că nu e cea mai bună soluție, chiar din potriva. aceste instalații de incinerare pot fi utile dar uh, nu putem să-i convingem pe acei piromani care operează aceste instalații să uh, le scoată din funcțiune. Dați-mi voi să vă atrag atenția asupra substanțelor toxice. Trebuie să ne concentrăm și asupra acestora există materiale care presupun un risc pentru sănătatea noastră. Cred că trebuie să dăm dovadă de cât mai mare deschidere posibil aici. Doar așa putem remedia această problemă există amenințări la adresa mediului înconjurător, la adresa resurselor noastre, dar trebuie să dăm dovadă de sinceritate aici. Poate că Biodeșeurile ar putea reprezenta o soluție, dar trebuie reciclate, nu pot fi aruncate pur și simplu în mediu. Și dacă în, am putea într-adevăr să prindem să consumăm tot ce plutește în mare, foarte bine, dar ce se întâmplă cu acele produse cosmetice, de pildă, care conțin plastic. Acestea ar trebui scoase imediat de pe piață. A fost o adevărată surpriză pentru mine și ceilalți colegi când am constatat că pasta noastră de dinți de uh, zi cu zi conținea plastic. Ar trebui să facem ceva. Doamna Gerling, vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze în numele doamnei Rossback uh, pentru absența dumneai de astăzi. Eu uh, voi vorbi în numele dumneai. Mă bucur că raportorul a inclus problema colectării deșeurilor. Uh, în acest raport, analizând obiectivele pentru deșeurile din plastic. Mă întreb dacă putem aborda acest subiect separat de alte produse, și anume propunerile complexe în ceea ce privește descurajarea uh, instalațiilor de incinerare sau uh, gropilor de gunoi. Trebuie să vedem uh, cum putem înainta uh, și face progrese și propunerile raportorului fac un pas înainte și salutăm acest lucru salutăm um, introducerea limitelor pentru exporturile de plastic din UE. Exporturile de plastic sunt dăunătoare pentru mediu și cred că trebuie să continuăm cu combaterea deșeurilor uh, maritime. Aș dori să vă atrag atenția spre secțiunile referitoare la uh, bioplastice. E nevoie de consecvență în ceea ce privește diferen, dif, definiția acestor materiale. Tehnologia bioplastică înaintează în fiecare an, e un punct care avansează foarte repede și uh, trebuie să vedem ce se poate recicla, ce ar trebui să fie reciclat și foarte mulți oameni care au o pungă de plastic, cred că fac ceva bine pentru mediul înconjurător, pentru că pe acea pungă sunt uh, tipărite cuvintele biodegradabil. Cu toate că oamenii nu prea înțeleg ce înseamnă acest lucru, ce se întâmplă cu aceste materiale uh, din bioplastic odată ce ajung în mediu, încep să se descompună în microplastice, sunt extrem de dăunătoare pentru microorganisme și pentru animale. Cred că este un punct care merită toată atenția noastră și vom înainta amendamente aici. În, în ultimul rând, doamna Rospec dorește să mulțumească raportorului pentru raportul dumnealui și așteaptă cu nerăbdare să coopereze cu dânsul. Mulțumesc! Am ajuns la sfârșitul uh, raportorilor din umbră și să vedem cine mai ia cuvântul. De colegul Bonalini, uh, Suisa, colegul Suisa, Lübcheva, Klaas Okuni und Jutta Haug. Habe ich jemanden vergessen? Am uitat pe cineva? Se pare că nu. Atunci voi limita timpul uh, de intervenție la un minut. Are cuvântul domnul Florenț. Da, un minut nu e prea mult timp. Aș dori în primul rând să-l felicit pe raportorul nostru. Uh, a stabilit niște obiective cu elanul uh, dumnealui, uh, binecunoscut elanul tineresc. Uh, să sperăm că, Doamne ajută, le vom atinge. Dar are dreptate în ultima lună am purtat o dezbatere legată de resurse și am spus cu toții că trebuie, trebuie, trebuie și acum putem. Acum trebuie într-adevăr să ne afirmăm. Și Acum uh, amintesc spusele unei colege de care spunea că am stabilit greșit ierarhia produselor uh, din plastic. Da, ierarh- ierarhia aceasta a fost greșită uh, și trebuie să o schimbăm. Chiar și într-o țară precum a mea, unde reciclăm uh, foarte mult, nu reciclăm, de fapt, colectăm sub ideea reciclării, după care ducem totul frumos în instalația de incinerare. Și colega din Danemarca spune, da, uh, și pe bună dreptate că e cea de-a doua soluție cea mai proastă, trebuie să facem ceva și nu e suficient să scriem pe hârtie, trebuie să spunem că e obligatoriu. Și în continuare cred că trebuie să lucrăm un pic la conștientizarea în rândul uh, populației. trebuie să le comunicăm că trebuie să conservăm, să păstrăm resursele, materiile prime pentru generațiile care vin. Și trebuie să inovăm pe lângă toate acestea. Nu există stimulente suficiente pentru inovare. Dacă în Germania, cu toate că reciclăm, trimitem totul în instalațiile de incinerare, nu există antreprenori care să fie stimulați să um, investească în centre de reprelucrare, reutilizare, pentru că totul este aruncat în cele din urmă în instalația de incinerare. Cred că e o dorință să interzicem uh, materialele plastice. Nu cred că vom reuși. Am încercat să eliminăm uh, folosirea materialelor plastice când vine vorba de produsele pentru copii și am eșuat. Da, văd, domnule președinte, că am depășit timpul. Nu dominați doar la Berlin, ci și aici, la Bruxelles. Iolainen. Da. Uh, într-adevăr, nu doar la Berlin și la Bruxelles uh, dom- domină, ci și dumneavoastră. Acum, lăsând la o parte orice glumă, este foarte important că acest subiect este pe ordinea de zi înainte de alegerile europene. Este un subiect care interesează pe toată lumea. Pe de-o parte, plasticul este un material foarte practic, pe de altă parte, este o problemă pentru mediu atunci când este aruncat și ajunge în mediul înconjurător și în cele din urmă în mările noastre. Trebuie să abordăm cum trebuie acest subiect și cred că Victorio Prodi a făcut uh, niște propuneri foarte bune. Cred că plasticul trebuie să aibă un preț. Până acum era aproape gratis. Iată de ce oamenii l-aruncau. Dacă are un preț, are o valoare, atunci va fi și returnat și colectat. Cred că trebuie să analizăm tipurile de plastic în ceea ce privește uh, diferite substanțe toxice, problematice, conținutul cărora am putea să-l reducem pentru a le scoate din mediu. Trebuie să ne stabilim niște obiective ambițioase de reciclare. S-a spus 75% e ambițios, dar fezabil pentru că avem deja bune practici în Uniunea Europeană. Uh, există orașe, există regiuni care îndeplinesc deja aceste obiective și de ce nu toată Uniunea Europeană. Și dacă tot vorbim de nivelul local, acesta poate face foarte multe, putem discuta așadar cu reprezentanții noștri politici la fața locului. Aceștia pot uh, contribui la atingerea obiectivelor, pot transmite aceste obiective populației. Uh, și nu se poate ca deșeurile noastre de plastic să fie depozitate pe un alt continent. Trebuie să existe un ciclu al folosirii acestor materiale. E o inițiativă emblematică în strategia 2020 și trebuie să o realizăm. Mulțumesc domnului Iolainen. Urmează colegă Bonanini. <coughs> președinte. <clears throat> Concordando in pieno. domnule președinte. Sunt de acord cu eh, toate punctele evocate de domnul Prodi în propunerea sa de raport. Eh, aș dori doar să accelerăm puțin eh, procedura față de propunerea de 2020 de la paragraful 5 al proiectului de raport în legătură cu interzicerea plasticului mai periculos, cel puțin pe toate teritoriile declarate de statele membre naționale ca fiind uh, zone protejate sau parcuri naționale, pentru a uh, favoriza apărarea uh, zonelor unde ecosistemele sunt mai valoroase, dar și mai fragile. De multe ori vedem fotografii cu cele mai celebre monumente mondiale, unde sunt mus de sticle de plastic mai mari decât, în, decât chiar acele monumente. Uh, a face asta însemna nu doar să protejăm mediul, ci să dăm un exemplu cum putem uh, acționa uh, și nu reacționa. Vreau doar să vă solicit să luăm inițiative în legătură cu carențele care se pot util, observa cam în toate statele membre în legătură cu modul de transport și uh, stocarea sticlelor de plastic care uh, conțin uh, lichide la temperaturi uh, prea mari și mm, lichidele pot deveni nocive pentru consumatori. Ar trebui să acționăm rapid în acest sens și să avem un fel de proiect pilot pentru a monitoriza punctual situația cu instituirea, crearea unui observator european ca să putem aplica uh, mai rapid uh, măsurile acestea decât 2020. Mulțumesc. Vielen Dank. Als nächstes spricht die Kollegin für eine Minute. Mulțumesc. Urmează colegul Susa. Činjenica je da su dalekosežne posljedice za budućnost vezane za ovu strategiju. Ja želim zahvaliti. Mulțumesc. Uh această strategie este una foarte ambițioasă și vreau să-i mulțumesc domnului Prodi pentru raportul pe care l-a făcut. Oricum vorbim despre creșterea gradului de conștientizare publică în general și dacă ne gândim mai ales la tineri, pentru că tinerii sunt cei care ar trebui uh, să se afle în avangardă în ce privește societatea viitorului. Ei sunt creatorii viitorului și ei sunt cei uh, a căror conștientizare în legătură cu consecințele uh, utilizării plasticului ar trebui să fie uh, cât mai dezvoltate. Sunt de acord cu ideea că directiva trebuie revăzută. Avem o directivă, dar ea nu este implementată la fel în toate statele membre, mai ales din cauza uh, nivelurilor diferite de progres economic. După părerea mea, pungile de plastic sunt cea mai mare problemă și, de asemenea, sticlele de plastic, deși aici situația e un pic mai bună incinerarea ar trebui să fie sancționată și chiar interzisă, iar uh, cetățenii ar trebui să fie educați în ce privește nevoia de sortare a diferitelor tipuri de deșeuri. Asta e problema. Deșeurile nu ar trebui să ajungă în uh, gropi comune, în gropi de gunoi. Ar trebui să insistăm pe nevoia de reciclare, în special. Ce mă interesează pe mine foarte mult uh, este uh, Uh, legat de deșeurile maritime. Eu sunt din Croația, din Dubrovnik, uh, pe coasta uh, Adriaticii. Cea mai mare problemă este cea sticlelor de plastic pe care le găsim în mare. Acum suntem pe frontiera Uniunii Europene, care e de 1000 de kilometri, frontiera exterioară a Uniunii Europene, și cu toții înțelegem ce se întâmplă în țări care sunt în afara uh, Uniunii Europene. Cred că Convenția Maritimă nu e suficientă, nici măcar nu este implementată suficient. Noi ar trebui să monitorizăm uh, deșeurile și modul în care acestea sunt uh, gestionate în diferite porturi. Colegul Ruceva, uh, vă rog să fiți succinți, pentru că nu mai avem timp. Urmează, dorește și raportorul să răspundă la toate întrebările care au fost ridicate. Благодаря, господин председател. Категорично подкрепям предложения ни доклад и подкрепям идея. Mulțumesc. Sprijin raportul презентат. Cred că este foarte util să avem uh, acest raport și să purtăm aceste discuții. Punctul de plecare și datele prezentate ne îngrijorează în ceea ce privește deșeurile de plastic. Există tendințe ample care pot fi observate aici. În primul rând, există tot mai multe deșeuri din plastic care provin din ambalaje, materialele de plastic sunt tot mai atrăgătoare, tot mai polivalente și sunt folosite doar o singură dată. Iată de ce crește mormanul de deșeuri de plastic. Cred că a venit momentul să încercăm să ajungem la un echilibru în ceea ce privește ambalajele. Trebuie să ne gândim în ce măsură și la ce produse uh, putem uh, limita folosirea ambalajelor din plastic. Problema are o dimensiune mai amplă, ține și de producția plasticului. Trebuie să clarificăm cum stau lucrurile cu producția. Trebuie să rezolvăm aceste probleme pentru a genera cât mai puține deșeuri. Doamna Clas, da, mulțumesc. Plasticul nu e doar uh, um, rău, dăunător, ci Ehm, s-a constatat că și plasticul contribuie la creșterea PIB-ului. Plasticul înseamnă mai multă calitate. Putem păstra așadar produsele mai bine. Pentru mine există câteva idei. În primul rând, ehm, evitare. Trebuie să încercăm să comunicăm cetățenilor că nu trebuie să arunce plasticul pe degeaba. Trebuie, în al doilea rând, să punem ehm, accentul pe reutilizare. Nu toate produsele trebuie să fie neapărat nou-nouțe. Și în al treilea rând, plasticurile, uh, materialele plastice biodegradabile. Trebuie să subliniem că bio nu înseamnă totdeauna cea mai bună soluție. Trebuie să lămurim și acest lucru. Există multe necunoscute aici. Aș dori să-i mulțumesc colegului Prodi că a numit legislația existentă, aceasta trebuie controlată și pusă în aplicare. Pentru că Um, plastic uh, și materie, insulele plutitoare de plastic trebuie să țină de trecut. Doamna Ocomi. Felicitări. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări raportorului Prodi pentru calitatea muncii sale. Mai multe comentarii. Sigur, este oportun să avem un demers de construire a unei strategii europene pentru a consolida cadrul legislativ european legat de deșeuri, dar de asemenea trebuie să ne gândim la tot ce înseamnă Uh, expirarea programată a produselor. Uh, asta trebuie să fie o reflexie la nivel european. La fel trebuie să ne gândim să întărim obligațiile legale între, când e vorba de o distinție între plasticul uh, compostabil și plasticul biodegradabil din punct de vedere tehnic. Începește deșeurile marine, eh, colega noastră spunea mai devreme, cred că este extrem de important să reflectăm asupra acestui aspect, mai ales în ce privește sursa, în sensul că reflexia asupra deșeurilor marine trebuie să se bazeze pe eh, sursa acestora. Deci de unde vin ele? În ce privește, de exemplu, Mediterana, am fost în Maroc, eh, am petrecut patru ani în Maroc, pot să vă asigur că uh, utilizarea plasticului acolo este o catastrofă și că noi suferim consecințele acestea uh, și e un lucru pe care nu trebuie să-l ignorăm. Mulțumesc, Iute Haug. Vă mulțumesc. Trebuie, nu trebuie să laud pe Vitorio pentru raportul său. Știe că a scris un raport excelent și nu cred că sunt doar niște iluzii verzi, ci pur și simplu e o realitate concretă. Evident, suntem în favoarea uh, Uh, suntem împotriva gropilor de gunoi și suntem în favoarea reciclării și s-a spus că nu uh, se mai poate stimula uh, reciclarea, revalorificarea energetică completă, pentru că dacă nu avem instalații adecvate, totul duce doar la o utilizare necorespunzătoare. Uh, Uh, în al doilea rând, plasticul trebuie să aibă un preț pentru consumatori. Pot să-mi închipui că avem un sistem de garanție și returnare în Europa. Și, bineînțeles, suntem în favoarea unor obiective ambițioase pentru reciclare, sprijină aceste obiective, dar trebuie să existe și o piață de desfacere pentru aceste materii, aceste materiale de a doua mână. Iată, uh, iată de ce am făcut și uh, directiva noastră uh, referitoare la produsele electrice și electronice învechite. Trebuie să ne gândim uh, încă din faza de producție la reutilizare. Iată de ce produsele trebuie proiectate pentru a putea fi reciclate. Iată de ce uh, vă încurajez și uh, să ținem cont de costurile presupuse de reciclarea unui produs. Știu că în ceea ce privește produsele electrice și electronice învechite, acest lucru nu uh, s-a reușit să se integreze, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să încercăm acum. Mulțumesc pentru că v-ați integrat într-un, v-ați încadrat într-un minut. Acum aș dori să îi dau cuvântul comisiei, domnul Helmut Vaga. Da, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Cred că și eu am tot un minut, pot fi foarte succint și uh, mă bucur să văd o dezbatere foarte aprinsă pe un subiect care nu este deloc unul de uh, contradicție între Parlamentul European și Comisie. Uh, Cartea verde a fost uh, făcută, a existat consultare, avem avizul noastră al Comitetului Regiunilor, uh, de asemenea vom avea și alte avize, uh, există un uh, interes foarte mare din partea ministrilor și statelor membre și uh, evaluarea celor aproximativ 275 de răspunsuri e aproape de a se încheia. A fost un proces foarte complex. Mâine, la un seminar, vom avea oportunitatea, la un seminar organizat de domnul Prodi în Parlamentul European, să dăm o prezentare scurtă preliminară a rezultatelor nu pot să fac acest lucru acum, dar vă pot spune că toate problemele uh, uh, problemele pe care le-a subliniat aici, care au fost subliniate și în uh, Cartea Verde, au fost înțelese și sunt susținute de majoritatea actorilor implicați din industrie. Nu mă așteptam la început să existe un grad atât de mare de pregătire pentru a susține acest, această Carte Verde, care cred că este uh, reprezintă o mare, un program ambițios al Comisiei. Cred că trebuie să fim ambițioși și trebuie să uh, ne susținem ideile. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Um, aud acest lucru cu plăcere și acum dau cuvântul în cele din urmă raportorului, domnul Prodi. Tutti quelli che sono inter... Da, mulțumesc. Trebuie să adresez mulțumiri tuturor celor care au luat cuvântul, pentru că a fost o dezbatere foarte bogată în sugestii, idei și împreună cu toți colaboratorii mei, cărora le mulțumesc, vom ține cont de tot ce s-a spus aici, în detaliu. Aș dori doar să explic uh, anumiți, uh, anumite expresii folosite aici ca să inventăm, uh, ca să evităm să neînțelegerile. Bioplasticul este cel de origine din biomasă nu este în sine mai bun ca alte uh, forme de plastic. Are, bioplasticul are alte calități. În ce privește însă uh, pe lucrarea deșeurilor, trebuie să distingem plasticul biodegradabil de uh, biocompostabil. Pentru că, într-adevăr, el se degradează. Plus că, în orice caz, este de origine biomasă. Asta garantează că, de exemplu, un, o pungă de unică utilizare poate fi utilizată pentru uh, a uh, recolta fracțiunea umedă din deșeurile solide din mediul urban. Și se mai pune și problema oxodegradabililor, plasticului oxodegradabil. E vorba de un proces de producție a plasticului care duce la o distrugere a structurii macroscopice a plasticului, însă lasă nealterate proprietățile moleculare ale plasticului. Pentru că e, deci e mai periculos, pentru că are dimensiuni mai mici și poate fi incorporat în pești, animale și cauzează pagube mult mai mari decât uh, plasticul macroscopic. Trebuie ținut cont de această diferență. Și aș mai spune că eu cred că vom putea să depășim acel slogan că uh, nu mai avem deșeuri, ci avem resurse. E o provocare pe care trebuie să o acceptăm, pentru că e posibil ca chiar și cei care generează deșeurile și care îl prelucrează cu precauția uh, cuvenită să aibă și avantaje de pe urma acestui proces. Deci chiar și utilizatorul, utilizatorul trebuie cumva să înțeleagă că trebuie să trateze plasticul ca fiind o resursă. Și asta trebuie să se reflecte și în costul tuturor operațiunilor în cauză. Mai reamintesc faptul că în ce privește calendarul și termenele, Guvernul Regatului Unit a impus o dată de referință până în 2017 la 79% pentru ambalaje, de unde 72 uh, și ceva la sută trebuie să fie reciclare. Deci noi cred că putem uh, liniștiți să ne gândim la un, obiectiv final de 80% până în 2020. Vom ține, cum spuneam, cont în uh, detaliu de toate sugestiile care s-au făcut aici. Și sper cu ajutorul dumneavoastră să îmbunătățim uh, întreg documentul. Mulțumesc din nou! Vielen Dank, Îi mulțumesc domnului Prodi și mulțumesc colegilor care au intervenit, mulțumesc comisiei. Cred că este un raport foarte important. Trebuie să recunoaștem că poate au existat greșeli în trecut în ceea ce privește Ierarhia deșeurilor e un subiect important și eu vin din zona de coastă și văd cu ce se confruntă pescarii acolo, uh, ce au scos din Marea Nordului uh, în ceea ce privește deșeurile. Uh, e un subiect într-adevăr îngrijorător, dar cred că suntem pe drumul cel bun. Dezbaterea referitoare la amendamente va fi portată pe 25 și 26 septembrie Termenul pentru amendamente este stabilit pe 4 octombrie, pe 4 și 5 noiembrie vom vota și va fi prezentat în plen în decembrie, cel mai probabil. Am observații în linii mari pentru toate rapoartele. Nu le ușurăm deloc munca interpreților dacă citim la viteza luminii textele. Poate vă puteți pune deoparte hârtiile și puteți vorbi liber. E va, va fi mult mai ușor um, sau trimiteți textele de dinainte, pentru că așa vom face de ca dezbaterea să fie și mai vivace. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi pe care l-am amânat. E vorba de o obiecție în temeiul articolul, articolului 88, aliniatul 2, și anume în ceea ce privește controlele oficiale ale produselor de origine animală destinate consumului uman. E vorba de carnea de vită. Linda McEwen este responsabilă. Vă rog. Yeah, I just want to explain to the committee. Mulțumesc. Vreau să explic pe scurt de ce mă îngrijorează măsura aceasta de comitologie. What's been proposed here ce se propune aici este ca în abatoare să eliminăm sistemul prin care inspectorii pot să verifice o carcasă de porc și să taie în carnea animalului să verifice dacă sunt abcesuri. Propunerea este să nu mai avem această procedură în care inspectorii uh, verifică acest lucru, uh, verifică abcesele pentru că citează studii EFSA legate de sănătatea animalelor din abatoare și uh, spune că EFSA afirmă că atunci când inspectorii ating animalele și taie pentru a, uh, a verifică pentru a ce se pot introduce infecții în această carne, pot transmite infecții în uh, lanțul trofic. Totuși, uh, nu spune Comisia că studiul EFSA mai spune ceva. Spune că modul cel mai bun de a opri o infecție este de a elimina capul animalului înainte ca acesta să ajungă mai departe în uh, lanțul de producție și să fie pus într-o pungă de plastic. Nu spune nici că alți uh, operatori uh, și ei manipulează carnea și pot răspunde răspândi infecții. Deci mă îngrijorează faptul că Comisia propune o măsură care să promoveze doar inspecția vizuală, dar nu, ia, nu, nu folosește toate concluziile EFSA. Deci folosește doar o parte din studiul EFSA, nu întreg studiu. Și sunt sceptic în legătură cu de ce uh, propune acum această măsură. Uh, deci o măsură de comitologie care a fost emisă pe 17 iulie și care dă Parlamentului numai până pe 5 octombrie să obiecteze. Uh, de ce trebuie să avem acest lucru când uh, data obiecției de obiectare e cu două zile după ce ne întoarcem din vacanță? De ce acum, când există o nouă lege în legătură cu întreaga problema inspecțiilor uh, pe care o, tocmai începem să o discutăm acum. De ce nu așteptăm să ne uităm la ea în acest context în loc să ne grăbim acum? De asemenea, mă preocupă pentru că am vorbit cu inspectori din domeniul cărnii și trebuie să uh, înțelegem că capetele porcilor ajung în uh, lanțul trofic. Deci dacă porcii sunt procesați în abatoare și nu sunt verificați să vadă dacă au abcese, atunci aceste animale ajung la măcelării și acolo uh, vreau Comisia să explice cum vom opri abcesele și alte anormalități uh, ca acestea să nu ajungă în lanțul trofic. Și uh, Altfel, aceste anormalități sunt tocate și ajung în cârnații noștri. Asta vor oamenii să înțeleagă. Pentru că asta se va întâmpla dacă nu uh, se uh, procesează separat capetele animalelor. Deci vreau ca uh, Comisia să-mi explice acest lucru. Vreau să-mi explice de ce n-au putut uh, rezolva această problemă dacă ei cred că e important în ce privește revizuirea generală a directivei. Trebuie să învățăm din ce se întâmplă acum. În 2006 am fost de acord în acest Parlament cu o mare schimbare în ce privește inspecția cărnii. Unele dintre aceste măsuri au fost la baza scandalului legat de carnea de cal. Și uh, măcelările care vor fi acum uh, examinate nu erau examinate înainte de 2006 în mod regulat erau, numai în țara mea erau inspectate uh, odată la șase luni, dar cu inspecție anunțată. Și e o diferență între un abator și o măcelărie și comisia trebuie să înțeleagă acest lucru și știu că bă, guvernele spun că ăsta este un lucru bun, agențiile guvernamentale și organizațiile din industria alimentară, dar aceștia sunt aceiași oameni care au uh, susținut reforma radicală în 2006 și au vrut să mergem mai uh, departe și să eliminăm complet inspecțiile independente ale cărnii și mă tem că ce vedem aici este un, o nouă măsură, o nouă tendință a acestor oameni și chiar a Comisiei de a reduce calitatea inspecțiilor independente în uh, începește igiena cărnii și să uh, meargă mai mult pe autoreglementare. Și cred că scandalul uh, cărnii de cal a arătat că autoreglementarea a dat faliment, că a, a, da, a eșuat și propun să obiectăm astăzi la această chestiune, dar să examinăm problema calm și în lumina uh, nevoii de a revizui regimul inspecțiilor și dacă Comisia nu mă poate convinge că abcesele și alte anormalități nu vor ajunge în uh, lanțul trofic, mă tem că nu va accepta și nici publicul nu va accepta acest lucru. Avem susținerea uh, Federației Europene a Veterinarilor și a asociațiilor consumatorilor și a grupurilor pentru bunăstarea animalelor. Acestea spun că inspecțiile independente la abatoare eh, sunt un indicator real al eh, sănătăților generale și a problemelor care există acolo înainte ca aceste animale să ajungă la măcelei. Deci vă mulțumesc și sper că și alți colegi vor susține această idee. Așteptăm ce spune Comisia. Mulțumesc, trebuie să ținem cont de timp. Urmează Jill Evans. Thank you, Chair. Um, from... Vă mulțumesc, domnule președinte. Din uh, numărul uh, răspunsurilor uh, pe care le-am primit și discuțiile pe care le-am purtat referitor la acest subiect, cred că e o îngrijorare întemeiată, cea ridicată de Linda McEwen. Și eu am observat că există dovezi concrete în ceea ce privește gravitatea problemei legată de calitatea alimentelor. Sunt înjurată că nu toate recomandările EFSA au fost puse în aplicare. Mă întreb de ce a fost pusă doar o recomandare în aplicare. Trebuie să ținem cont că uh, vorbim de diferite regiuni. Uh, vorbim, eu de pildă reprezint Wales, o regiune mai mare, dar există și regiuni de mai mici dimensiuni. Vorbim de sute de animale care trebuie să fie verificate. Pe scară mică ar putea, într-adevăr, să funcționeze această inspecție um, dar pe scară mare nu e fezabilă. Inspecțiile independente au reprezentat un element important al standardelor noastre de siguranță și control alimentar. Trebuie să protejăm acest sistem. Nu am înțeles, nu cred nici eu, analizând raportul, că inspecția pur vizuală poate diminua gradul de contaminare încrucișată. Într-adevăr, unii spun că ar duce la anumite reduceri ale cazurilor de infecție, dar autoritățile Marea Britanie spun că metodele tradiționale sunt cele mai eficiente. Pentru mine lucrurile sunt foarte clare. Există îngrijorări legate de uh, siguranța alimentelor. Iată de ce și eu sprijin această obiecție pentru a purta o discuție referitoare la un subiect important pentru consumatori, pentru producătorii de alimente. Ar fi trebuit să fie inclusă în revizuirea legislației referitoare la controlele oficiale. Ar fi trebui să purtăm această dezbatere pentru a ne asigura că controlele se desfășoară așa cum trebuie și că primim uh, confirmările de care avem nevoie. Iată de ce aș vrea colegii să voteze în favoarea acestei moțiuni. Vă rog uh, să fiți succinți. Dagmar Bernard este cunoscută pentru um, faptul că este succintă, dar voi încerca să fac acest lucru pentru că multe lucruri au fost deja spuse de Linda și de Jill. Uh, Sincer, nu înțeleg ce se întâmplă. Trebuie să vă spun că sunt dezamăgită de procedură. Nu cred că nici tu, Bernard, nici tu, Kun, încerci să păcălești Parlamentul, dar știi foarte bine care este calendarul și că în Timpul pentru respingerea unor propuneri este, începe din septembrie, iar o propunere prezentată în iulie, înaintea vacanței, reacționăm târziu. Și acest lucru nu crește încrederea noastră în, în voi. Când a fost vorba de uh, BTS, am avut încredere în voi. Și iată de ce mă surprinde această propunere de acum. Propuneți ceva ce suminează lanțul alimentar. Uh, ne spuneți că nu trebuie să atingem animalele pentru că ar putea răspândi anumiți uh, paraziți. În același timp ne spuneți că animalele sunt contaminate, credeți că sunt contaminate și n-ar trebui să fie atinse. Dar ce se întâmplă cu aceste animale? Intră în lanțul alimentar? Ce se întâmplă cu acest animal? Cine îl scoate din lanțul alimentar dacă veterinarii nu pot să-l atingă? Uh, Vorbim de bani, toată lumea știe acest lucru. Vorbim de cât timp are la dispoziție un veterinar într-o instalație pentru a analiza carcasele animalelor. E vorba de un minut, 45 de secunde, două secunde, toate acestea costă bani, bani pe care îi facturează veterinarul. Știu acest lucru și uh, știu că statele membre pun presiuni pentru a diminua aceste costuri. Uh, mai am o întrebare legată de conținut. De ce ați ales doar o măsură recomandată de EFSO, dar nu ați dat curs și celelalte? EFSO recomandă că um, e o idee bună să se arunce capul. Știm de la um, cazurile de contaminare cu de contaminare cu encefalopatie spongiformă bovină, că e o idee bună să aruncăm capul. Iată cum ar trebui să se procedeze. Colegii care s-au ocupat de actele legislative referitor la inspecția uh, cărnii, la uh, condițiile sanitare, ar fi izbucnit uh, confruntați cu o asemenea propunere? De ce nu acceptați până, de ce nu așteptați să intre în vigoare legislația corespunzătoare? Mulțumesc pentru că v-ați încadrat într-un minut. Dacă toți ar dori să vorbească atât de mult, am rămâne aici până la 3 și am terminat chiar înainte de voturi. Urmează Satu Hasi. Dagmar Roth Mulțumesc. Dagmar Rudberen tocmai a spus ce vreau să spun eu. E o problemă de procedură. De ce să luăm o decizie pe comitologie când legislația de bază o avem la Parlament? Pe scurt, mi teamă că dacă această propunere ar fi adoptată cu măsura de comitologie, nu știu dacă am luat o măsură de care ar fi neapărat, necesar, ne, neapărat nevoie și am creat și un precedent în legătură, standardelor alimentare, în legătură cu standardele alimentare. Am uh, auzit aici că inspectorii nu trebuie să atingă animalele ca să nu uh, răspundească epidemia, dar chiar în acest an EFSA a publicat un studiu comparând metodolo- metodologia tradițională cu cea modernă și studiul a concluzionat că chiar dacă nu se ating animale, nu înseamnă că nu se răspundește epidemia. Avem aici o creștere cu 53% în uh, răspândirea neidentificată, nedetectată a uh, contagiunii de la carcase. Deci o treime rămâne nedetectată și mi-e teamă că sistemul din Marea Britanie nu, nu, că ar fi cel mai, nu e cel mai rău din statele membre. Deci e ușor să ne imaginăm că abatoarele doresc să accelereze procesul, sigur să reducă mm, cheltuielile, însă noi trebuie să ne gândim la sănătatea consumatorilor și la încrederea acestora în lanțul alimentar. Mulțumesc! Für vier Sekunden jetzt Bart Stars. Da, aproape v-ați încântrat în timp. Domnul Bart Stars. Vă mulțumesc, domnule președinte, deja s-au spus uh, tot ce se putea spune, dar de ce intrăm în comitologie acum când se urmărește o reformă a inspecțiilor, o propunere care deja o avem pe masă. De ce încercați să întoarceți lucrurile cu comitologia? Cred că totul a fost spus, mă pot încadra în timp și uh, rog colegii să fie în favoarea respingerii acestei propuneri. Da, Judy Girl. Davis, Sophie Okuni. Habe ich jemanden vergessen? Am uitat pe cineva. Nu vă rog, încadrați-vă într-un minut, doamna propriu. Nu vorbesc în nume propriu, ci în numele lui Corin Lepaj, care este raportor din umbră uh, pe dosarul acesta din partea liberală și care n-a putut participa la această ședință. Deci vă transmit opinia sa în legătură cu această propunere a Comisiei validată de statele membre care uh, vrea să limiteze inspecțiile veterinare post-mortem la carcasa de porc la o inspecție vizuală. Argumentul este că asta va reduce contaminările încrucișate legate de, de tăieturi de incizii. Corin înțelege că problema este să, dacă se dorea limitarea acestor contaminări, conform asociației profesionale care face controlul oficial, această măsură ar risca să crească alte tipuri de contaminare care nu vor mai fi detectate uh, prin uh, examenul vizual, numai vizual. Deci nu putem accepta reducerea contractelor Uh, și mai ales după scandalurile care au fost uh, în legătură cu securitatea alimentară, mai ales scandalul cărnii de cal, care a subminat încrederea consumatorilor și din acest motiv ea susține a priori această obiecție a uh, Comisiei și așteptăm răspunsurile Comisiei la numeroase întrebări care au fost deja puse și sperăm să ne răspundă pe fond. Mulțumesc. Doamna Gerling apoi doamna Mulțumesc, doamna președinte. Nu susțin această obiecție și cred că această legătură care a fost făcută de unii membri între așa numitul scandal al cărnii de cal și această măsură este complet uh, falsă și uh, scandalul cărnii de cal am discutat în această comisie destul de des și am fost unii care am uh, fost raportor din la raportul doamnei de Scandalul când de, de cali e o problemă de fraudă, clar. Deci deliberat uh, cineva a vrut să trișeze. Deci dacă sugerați că această măsură va duce la mai multă fraudă și la mai multă uh, deci dacă vor fi doar inspecții vizuale, atunci oamenii vor băga în lanțul trofic carne contaminată. Cred că asta este o acuzație extrem de serioasă și sunt, eu complet uh, emoțională și cred că ar trebui să rămânem la fapt. Oh, sunt împotriva și a folosirii a ceea ce numi eu o utilizare hiperbolică a statisticilor. Se vorbea de o treime din cazuri care nu au fost detectate, o treime din ce? 1,3% din carcasă determină abcese, majoritatea detectate prin intermediul inspecțiilor vizuale, deosebi acolo um, unde aceste inspecții sunt permise, și anume pentru acei porci crescuți um, în spații închise. 1,3% nu Deci, um, oricum, proporția prezentată nu e cea corectă. Cred că lucrurile nu au fost prezentate cum trebuie, din potrivă, și doar sindicatele au luat legătura cu mine referitor la această problemă. Da, uh, pe bună dreptate putem vorbi de Uh, comisia și um, lobby-ul care se face la comisie de către marile companii, dar în ceea ce privește sindicatele, interesul lor este să protejeze locurile de muncă. Mulțumesc, doamna Schneehart. Da, mulțumesc. Două minute, poate reușesc, poate nu. Știm că în practica actuală a inspecției de carne nu putem identifica toate pericolele, avem nevoie de alte modalități. Iată punctul de plecare. Comisia vine cu o propunere și anume că un, o inspecție să fie scurtată, dar nu propune nimic complementar. Și cred că propunerea să ne dă de gândit, în primul rând, că e un act delegat și, în al doilea rând, ca formulare. Justificarea că prin uh, tăierea cărnii s-ar contamina carnea, mi se pare uh, una ridicolă. Uh, pentru mine punctul decisiv e următorul. Până acum s-a reglementat, puteam să facem acest lucru atunci când autoritățile competente uh, considerau necesar. Acum nu mai recurgem la autoritățile competente și dacă se consideră um, dacă se consideră necesar că trebuie să se facă o, o, o tăiere. Acest lucru nu mai are loc, lucru care mi se pare într-adevăr uh, că ne dă de gândit. Autoritatea uh, competentă este cea care ar trebui să uh, stabilească cum se face inspecția și ea ar trebui să însoțească inspectorii. Mulțumesc, domnul Schlichter. Pot să fiu foarte succint pentru că Dagmar a spus deja tot ce vreau să spun, dar vreau să adaug un lucru la acest procedură. Chiar dacă diferența dintre aceste propuneri și ce dorim noi este că uh, uh, un număr uh, extrem de mic de cazuri n-ar fi detectate, asta tot înseamnă că 400.000 de europeni în fiecare zi ar găsi uh, carne cu un abces sau cu o tumoră și am avea un scandal uriaș. Oamenii nu vor accepta acest lucru pentru că uh, și asta vrem să evităm, să evităm aceste caz, 400.000 de cazuri în fiecare zi. Deci, chiar dacă pare puțin, dacă uh, faci uh, adunarea, de fapt e foarte mult și europenii se vor teme să mai mănânce. Da, să vedem cum stăm cu timpul. Da, urmează Chris Davis și apoi Sofia Comin. Mulțumesc, domnule președinte îmi declar interesul ca cineva care nu mănâncă carne de 25 de ani și am, am, am hotărât să nu mai mănânc înainte să-mi dau seama că mulți mâncați carne cu abcese și cum mai știu eu ce tumori, dar sigur problema sănătății este extrem de importantă și mi s-a spus că această propunere va reduce riscurile de sănătate, nu le va reduce. Dacă Comisia vrea ca eu să resping această obiecție, atunci sper că vor confirma foarte puternic acest lucru. Am o întrebare specifică. Mi s-a spus că veterinarii susțin această schimbare, dar am văzut și articole uh, și informații care mi se arată că de fapt nu susțin. Deci care e situația de fapt? Susțin sau nu susțin? Mulțumesc foarte mult. Sofia Oconi. Mulțumesc, domnule președinte. Multe lucruri s-au spus. Uh, eu uh, reamintesc grupului PPE că este foarte clar pentru noi că trebuie să privilegiem securitatea alimentară și protecția Uh, cetățenă și uh, ne spune Comisia că e o adaptare a regulilor care ar permite să crească securitatea alimentară bazându-se pe un raport și pe anumite argumente EFSA. Uh, eu am câteva întrebări de pus. Mai întâi, în concret, în sânul, la abatoare, începește abatoarele. Suprimarea acestui tip de control, controlul existent actual, nu vom reduce vigilența și în al doilea rând se spune în raport că decizia se va lua se va decide să se facă un control fizic dacă controlul vizual nu este satisfăcător. Deci cine, când, cum va decide acest lucru să înlocuiască controlul vizual cu un control uh, fizic. Și apoi am nevoie să înțeleg cum va uh, reuși o creștere a controlului la abatoare să avem un control <laughs> practic mai bun asupra. Nu, dar restul, restul lucrurilor au fost deja spuse. Atât, mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult. Și acum dau cuvântul Comisiei pentru a răspunde la întrebările care au fost puse. Vă mulțumesc. Vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi dați-mi voie să expre, explic de ce a apărut această procedură și a, a, a venit această cerere chiar înainte de vacanța de vară. Votul a fost în mai, traducerea a luat ceva timp, imediat ce traducerea a fost uh, disponibilă în toate limbile, a fost pusă în sistem. Din nefericire a ajuns uh, chiar înainte de vacanță. Îmi cer scuze pentru asta, pentru că asta înseamnă, înseamnă că Parlamentul a avut mai puțin timp pentru a examina această propunere care, după cum spuneam, a primit uh, susținerea statelor membre în mai. Deci uh, trebuie să cer, uh, să vă cer scuze pentru această situație. Mai întâi, aș vrea să mă întorc la inspecția cărnii. În câteva cuvinte. Sistemul de inspecție care există acum datează de la, din secolul trecut și legislația de bază datează din, de la sfârșitul anului 60 când tuberculoza, bruceloza, trichineloza erau niște amenințări reale la sănătatea umană. Deci se putea transmite aceste boli dacă mâncai carne infestată. Uh, sigur, inspecția după aceea de anul s-a îmbunătățit, animalele cu tuberculoză, bruceloză sau trichineloză nu mai intră în lanțul trofic și cea mai, uh, cea mai mare pericol pentru public este capilobacter salmonella. Știm asta și asta nu se pot descoperi prin inspecții vizuale. Știm și acest lucru. Deci trebuie să uh, facem acest lucru prin analiză directă. Deci trebuie ca veterinarii să treacă de la sarcini pe care au acum să la sarcini legate de detectarea acestor, acestor probleme. Dați-mi voi să explic foarte pe scurt ce facem cu această propunere. Introducem schimbări în informații legate de lanțul trofic în legătură cu obligația de a avea studii legate de trichinele. Informația pentru lanțul trofic uh, trebuie examinată de veterinar la abator. De asemenea, în această propunere clarificăm rolul auxiliarului uh, oficial, dar păstrăm obligația ca acest test să se facă de către veterinarul oficial. Deci nu reducem responsabilitatea nici sarcina veterinarului oficial. și a spus unul dintre membrii că introducem inspecția vizuală post-mortem a carcasei. Dar, foarte important, este că veterinarul, când vede că e ceva neregulă, trebuie să treacă la incizie și la palparea uh, carcasei. Deci nu obligăm veterinarul să taie în mod sistematic sute de carcase, să facă uh, controle la 100%. Vrem să-și ia mai multă uh, responsabilitate, începește informațiile din lanțul uh, trofic cu inspecțiile antemortem și de asemenea când carcasele sunt tate. Deci veterinarul trebuie să Uh, treacă la incizie dacă uh, inspecția vizuală îi, se, uh, îi relevă ceva uh, în neregulă. De asemenea, stabilim reguli mai specifice pentru controle oficiale în ce privește criteriile micro, microbiologice privind salmonella. Ce nu facem, ce nu, ceea ce nu facem, este să reducem sarcinile veterinarului oficial. Rolul și prezența permanentă, insist, prezența permanentă a veterinarului oficial rămân neschimbate acesta trebuie să inspecteze în continuare toate carcasele. Ce nu facem este să reducem intensitatea controlului uh, pentru salmonela. Încercăm să clarificăm acest rol. Și de asemenea nu reducem capacitatea de detecție a uh, problemelor de sănătate animală și de bunăstare animalelor. De asemenea, cum spuneam, Inspecția cărnii eh, pe care o face veterinarul la abator are trei elemente principale. Informații legate de eh, lanțul trofic, eh, inspecția antemortem și inspecția postmortem. Și ce dorim este ca veterinarul să aibă mai mult timp pentru a combina aceste trei elemente și să vadă unde trebuie să-și intensifice controlul, inclusiv, cum spuneam, prin incizii în carcasă dacă e nevoie, în carcasa animalului. Sigur, problema abceselor a fost menționată. În mod normal, sigur, o înțelegem, pentru că dacă ar fi un uh, abces, uh, atunci nodulii limfatici n-ar fi normal, ar presupune o incizie făcută de veterinar în carcasă pentru a se asigura că abcesele nu intră în uh, lanțul trofic. Vorbim aici despre reguli aplicabile în abator pentru că după aceea carnea merge la măcelărie și apoi la consumatorul final. Deci sunt multe, mulți alți pași care de asemenea sunt controlați de veterinari. unde se fac mai multe controle și unde riscurile de sănătate publică pot fi uh, reduse. Am făcut aceste lucruri pe baza raportului EFSA și un proces care a început uh, cu mult timp în urmă. Datele ideale au introdus o anumită uh, flexibilitate, dar practic a fost uh, acest sistem folosit încă din anii 60. În, între timp, au fost câteva președinții, câteva forumuri, consilii, seminarii, unii dintre dumneavoastră ați participat la aceste ședințe. Concluzia a fost că e nevoie de anumită flexibilitate pentru a ne concentra pe riscul de sănătate uh, publică prezent în uh, lanțul trofic. Deci am vrut să ne concentrăm pe aceste lucruri, nu atât de mult pe tuberculoză și bruceloză, ci pe salmonella și capilobacter. V-ați referit la studiile EFSA, avem și alte uh, studii din Marea Britanie sau din Danemarca și cred că s-a menționat unul care confirmă lipsa de diferență în ce privește eficacitatea inspecțiilor vizuale față de inspecțiile tradiționale. Rolul uh, veterinarului nu se reduce, este extins în sensul că se întărește prin obligația de a controla cele trei părți ale inspecției la abator, cum am spus, informația pentru lanțul trofic și inspecțiile ante și postmortem. Deci el va avea un rol care uh, este bazat pe valoarea de risc Așadar, pentru a rezuma, domnule președinte, regulamentul conține amendamente care sunt de o natură tehnică și care nu schimbă sau pun sub semnul întrebării elementele esențiale ale procesului de inspectare a cărnii, care vor fi discutate în anul, uh, peste doi ani în cadrul unei alte uh, propuneri. Intenția este de a face mai eficient uh, inspecțiile în contextul unui Uh, risc relevant și sigur nu subminează uh, rolul veterinarilor și din punctul nostru de vedere nu avem absolut nicio intenție de a dereglementa uh, inspecțiile uh, cărnii. Va fi în continuare rolul autorităților și a, al veterinarului oficial să controleze și să se asigure în legătură cu siguranța cărnii și sigur suntem de acord cu Parlamentul că uh, un element esențial va trebui să fie ajustat și sigur asta trebuie discutat de colegislatori, Parlamentul și Consiliul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. O scurtă întrebare la Linda McKevin. Comisia a vorbit despre uh, abatoare. Eu spune că uh, se fac inspecții doar dată la șase luni. Uh, înainte se făceau uh, uh, inspecții neanunțate înainte de reformă. De ce am făcut legătura cu carnea de cal? Există locuri unde carnea este amestecată și lipsa inspecțiilor a îngăduit această falsificare. Și vreau să mai clarific și că Federația veterinarilor europeni, a consumatorilor europeni și inspectorii cărnii, da, sunt în sindicate, dar vedem că a fost o reducere de 40% în în numărul de inspectori în întreaga Europa din 2006, igiena cărnii. Și Comisia știe foarte bine că ei au insistat cu revizuirea în 2006 și n-am auzit și de ce au ținut cont doar de una din recomandări dacă dorim într-adevăr să îmbunătățim igiena, avem un set întreg de măsuri, nu doar una. De ce ați făcut asta? Pe ce noi mai Kommission. Încă o dată Comisia. Die Yes, um, I mean... Da, mulțumesc. În legătură cu prezența veterinarilor și inspecțiile, e o măsură care a intrat în vigoare de um, 5 ani încoace și s-a acceptat la reformă ca în uh, abatoare și la locurile de prelucrare prezența, prezența veterinar, veterinarilor nu era obligatorie 100%. Când avem uh, instalații uh, de dimensiuni foarte mari, atunci va exista o prezență permanentă. Dacă abatoarele sunt de mici dimensiuni, atunci nu e nevoie de prezența uh, non-stop a veterinarului. Și a fost o propunere acceptată de toată lumea, în sensul în care am introdus flexibilitatea. Ce am, am uh, permis abatarilor și uh, fabricilor de dimensiuni mai mici să poată continua produ- să producă fără prezența unui veterinar non-stop. Uh, Sigur, e neacceptabil ca abcesele să poată intra în lanțul alimentar și sunt convins că această propunere nu va adăuga acest pericol uh, la adresa consumatorilor. Doamna Schnellhardt, domnul Schneller, are o scurtă întrebare. Da, o scurtă întrebare. În articolul 2 a regulamentului se spune că e nevoie de un motiv întemeiat când autoritatea competentă, în baza informațiilor de care dispune, spune că nu e nevoie de acest control. Acum lucrurile s-au inversat, de, se spune în general nu se taie, dar nu mai apare autoritatea competentă. Cine trebuie să ia hotărârea? Și o greșeală. Dacă ar fi Uh, să, dacă s-ar modifica într-adevăr ceva prin actul delegat, n-ar mai trebui să modificăm nimic, dar nu se poate așa, iată de ce trebuie să respingem propunerea. Mulțumesc! Da, Marea Coaliție! Am ajuns la sfârșitul dezbaterii. Doar dacă mai dorește cineva să adauge ceva, Vom vota în această după-amiază, referitor la acest punct. Vă rog, uh, dragi colegi, să vă aduceți uh, cărțile de vot. Vă urez poftă bună, fie că hotărâți să alegeți un fel de mâncare vegetarian sau optați în favoarea cărnii. Oricum, vă rog să reveniți cu forță proaspete la ora 3. Poftă mare!